Buongiorno, vi prego di prendere posto. Bună ziua și vă rog să luați loc. Începem imediat. După ce vă veți așeza, întreb dacă cineva are ceva de obiectat față de ordinea de zi, dacă nu, ea va fi adoptată așa cum v-a fost comunicată. Are cineva ceva de obiectat? Nu. Foarte bine, atunci declarăm ordinea de zi ca fiind adoptată. În plus, vă solicit să adoptăm procesele verbale ale reuniunilor din 17-18 septembrie, 24 septembrie și 15 octombrie 2012. Dacă nici aici nu are nimeni nimic de obiectat, atunci le putem declara ca fiind adoptate. Bun, înainte de a începe audierea de astăzi, vă reamintesc că reuniunea noastră este difuzată în direct pe site-ul web al Parlamentului European. În plus, vă reamintesc că de la orele 17.30 astăzi va avea loc în aceea sală o reuniune cu ușile închise a coordonatorilor. Așadar, începem astăzi, reluăm audierile noastre. Săptămâna trecută am fost în misiune în Italia. CRIM a făcut trei zile de audiere foarte intense în Italia. Astăzi ne întoarcem la Bruxelles. Avem mai multe grupuri de discuții. În cadrul primului grup de discuții este o primă sesiune dedicată spălării de bani cu titlul Protecția sistemului financiar contra spălării de bani. Aici noi vom da ascultarea lui Tom Milan din partea Secretariatului Grupului de Acțiune Financiară Internațională contra uh, spălării de bani, care ne va prezenta noile recomandări în acest sens. Mai apoi Ugo Bassi, director la Direcției Generale Market a Comisiei Europene, care ne va prezenta dezvoltările, evoluțiile și ajustarea normelor antispare de bani, ținând cont de recomandările acestui grup de care tocmai v-am vorbit. Debat, dezbaterea se va structura cu 10 minute pentru fiecare prezentare, apoi 2 minute pentru deputați, 2 eh, minute pentru fiecare, coordonatorii și raportorii în primul rând, și după răspunsurile oaspeților noștri și dacă avem timp, o a doua rundă de întrebări și răspunsuri. Dar înainte de a începe, aș dori să vă aduc la cunoștință faptul că există uh, știri care ne spun că sâmbătă a fost proclamat guvernator al regiunii Sicilia, colegul nostru Rosario Crocetta, Am cerut domnului Croceta să fie prezent astăzi aici pentru a ne saluta, dar s-ar părea că nu va reuși să vină, însă ce întreb lui SND dacă putem face procedura necesară pentru a putea alege primul vicepreședinte al comisiei noastre, ca urmare a legei domnului Croceta. Secretariatul uh, ia notă de aceasta și acum Începem cu dezbaterile și dau cuvântul domnului Tom Milan din partea secretariatului, Secretariatului Grupului de Acțiune Financiară Internațională contra spălării de bani. Aveți 10 minute la dispoziție și apoi voi da cuvântul domnului doctor Basi. Vă rog. Thank you very much, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, Probabil că știți că noi suntem organismul internațional contra spălării de bani și terorismul. Avem 40 de recomandări, dar doar 10 minute. Deci voi fi selectiv. Primul rând, nu voi referi la motivul pentru care există standardele noastre. Spălarea de bani este o problemă majoră. Câștigurile din, de pe urma infracțiunilor sunt o uh, felie destul de importantă din PIB-ul mondial. Și Bun. ONU ne, ne-a făcut niște estimări anul trecut. E, problema spălării de bani este una majoră. Măsurile financiare uh, încearcă să rezolve această problemă cu instrumente financiare m, mm, pentru a um, confisca câștigurile infracțiunilor Apoi există un set de măsuri care poate ajuta să combatem aceste activități, de exemplu, informațiile financiare ca să detectăm că infractorii, confiscarea, cum spuneam, câștigurilor uh, infracțiunilor, este o armă foarte puternică, apoi măsuri uh, pentru a uh, lupta împotriva finanțării teroriștilor și toate aceste măsuri apără sistemul financiar prote- protejat de integritatea acestea. Bun, acum uh, grupul nostru a fost creat în 89 pentru a combate spălarea de bani asociată cu traficul de droguri, în primul rând. Era nevoia de a coordona acțiunile la nivel internațional. Mandatul însă s-a extins până acum. Acum ne ocupăm și de finanțarea teroriștilor din 2001 și de la începutul acestui an ne ocupăm și de finanțarea proliferării uh, armelor de distrugere în masă. Deci, noi nu avem autoritate juridică, ci ne bazăm pe statele membre care trebuie să ne aplice în mod voluntar recomandările. Totuși, suntem o sursă de drept internațional și suntem eficienți pentru că nu numai că avem standarde pe care le stabilim printr-un mecanism foarte bine pus la punct de evaluare interpares, și identificăm și răspundem la amenințări la adresa sistemului financiar internațional, de exemplu, țările care nu au sisteme de protecție adecvate și apoi avem și o listă neagră a țărilor care nu pot controla activitatea de spălare de bani. În ultimii doi ani ne-am ocupat de revizuirea celor 40 de recomandări ale noastre pentru a îmbunătăți eficiența sistemului global uh, împotriva spălării de bani cu zone care nu au prea implementat standardele noastre și aduce întregul sistem la zi pentru a reflecta toate practicile din sistemul financiar. Bun, s-au făcut evaluări în țările membre și apoi, la începutul lui 2014, vom începe din nou uh, procesul de evaluare interpares cu evaluarea Spaniei și uh, ne vom uita cât de eficiente sunt sistemele naționale și nu ne vom uita doar dacă instituțiile și legile dintr-o țară respectă sau nu standardele noastre. Avem o hartă aici care ne arată membrii grupului nostru, avem 34 de țări membre, două organizații regionale, inclusiv Uniunea Europeană, care sunt membre cu drepturi de pline. Avem 14 state membre ale UE, care sunt membre ale noastre direct și dacă vă arăt o rețea globală a noastră, care include și cele 8 organisme regionale care ne susțin munca, puteți vedea că oricum, toate uh, statele membre colaborează cu noi. Acum, temele importante ale standardelor noastre se ocupă de toate elementele fundamentale ale unui sistem național eficient pentru combaterea spălării de bani și finanțarea activităților teroriste. Nu vi le voi prezenta toat, pe toate în detaliu, dar e important să știm că sunt uh, standarde care se susțin reciproc, țările trebuie să aibă uh, drept penal care să și legi care să permită să combată în mod eficient această infracțiune, să aplice măsuri uh, de prevenire, și să controleze, de exemplu, activitățile cazinourilor, să supravegheze uh, modul în care se îndeplinesc obligațiile sau aibă autorități publice care să răspundă de informațiile financiare și să raporteze activitățile suspecte. Trebuie să adopte măsuri specifice pentru ca companiile și trusturile să nu îndeplinească activități de spălare de bani și să coopereze cu partenerii internaționali încerc să mă ocup de aspectele cele mai importante și schimbările cele mai importante de la începutul acestui an. În ce privește coordonarea politică, s-a cerut de mult să avem o coordonare internațională, cooperării internaționale, pentru că spălarea de bani înseamnă că uh, sunt mai mulți agenți statali care colucrează de multe ori. Uh, putem vedea ce s-a întâmplat uh, nou din februarie cu standardele noastre. Uh, se pune accentul mai mult pe o abordare bazată pe risc. Pentru prima oară țărilor li s-a cerut să evalueze și să înțeleagă riscurile legate de spălarea de bani din propriile țări și să țină cont de aceste riscuri în activitatea lor legislativă și atunci când alocă resursele autorităților judecătorii sau de poliție. Bun, această abordare, pe de o parte, înseamnă că guvernele au o sarcină suplimentară pentru a înțelege riscurile. Da, trebuie să o facă. Pe de altă parte, sistemul anti-spălare de bani poate deveni astfel mai eficient cu resursele alocate acolo unde e nevoie de ele. Plus că ușurează situația sectorului financiar. Money laundering and confiscation are really the legal... Confiscarea este o, o, o parte foarte importantă a standardelor noastre. Ă, țările trebuie să Uh, prevadă această activitate ca infracțiune în codurile lor penale și trebuie să și pună în aplicare legile. Noi am făcut o schimbare majoră la începutul acestui an și anume am adăugat și uh, aspecte tactice la aceste criteriile noastre. Sigur că multe țări deja aplicau aceste norme în practică, deci uh, e vorba doar de câteva țări care trebuie să determine încă ceea ce se consideră uh, schimbă, spălare de bani. Practic e o schimbare minoră, două cuvinte, dar uh, ar putea să aibă efecte mari, pentru că e nevoie ca țările care încă n-au făcut-o să coopereze la nivel internațional cu alte țări care duc activități de anchetă și să ofere acces la informații legate de astfel de infracțiuni. Deci, ne arată că um, sunt activități foarte importante până la urmă. În ce privește terorismul și proliferarea finanțării teroriștilor, după cum spuneam, măsurile financiare sunt un uh, instrument, uh, un instrument important în combaterea teroriștilor. Uh, bun, teroriștii și ei spală bani, dar cu niște aspecte specifice țările trebuie să penalizeze și să prevadă ca infracțiune terorismul financiar și să aibă și sancțiuni financiare, mai ales cele prevăzute de Consiliul de Securitate al ONU. Și apoi să se ocupe și de sectorul monopolurilor. Bun, ne-am ocupat anul acesta și de finanțarea proliferării cu o nouă recomandare pentru a avea o implementare mai hotărâtă și mai coerentă a măsurilor ONU, de exemplu în legătură cu programele nucleare ale Iranului și a Coreei de Nord. Recomandarea este limitată ca sferă de aplicare, nu, e, nu înseamnă nicio obligație legală suplimentară față de cele ale ONU, dar este una foarte importantă, credem noi, mai ales în ce privește implementarea asemenea măsuri. În legătură cu măsurile de preîntâmpinare, asta e vorba, aici e vorba mai ales de instituții financiare, deci toate punctele de intrare în sistemul financiar trebuie să fie prevăzute cu măsuri pentru a stabili identitatea entităților uh, despre care este vorba și să se știe exact ce tip de activitate financiară desfășoară. Există și un număr de recomandări pentru controlele interne ale băncilor, de exemplu când e vorba de transferuri de bani Uh, rândul în uh, roșu ne arată că din februarie acestui an noi am extins cerințele care se aplicau doar la persoane cu activitate politică din alte țări, de exemplu șef de state, politicieni. Acum aceste standarde se aplică în toate țările la persoanele cu activitate uh, politică, dar uh, și cele aflate într-o poziție de risc foarte uh, înalt. Am uh, Mm, apoi am, uh, av, uh, dispus un set de măsuri mai severe pentru vehiculele financiare, companii, trusturi, pentru că până acum implementarea nu prea s-a ridicat la așteptări, deci acum avem uh, specificări mai detaliate în legătură cu ceea ce trebuie să facă țările pentru a uh, efectua controlele la care m-am referit. voi. ne mai ocupăm și de puterile autorităților competente, deci puterile de anchetă, organelor poli- polițienești, judecătorești, s-au extins uh, câtva, dar nu sunt schimbări majore. Și în final, cooperarea internațională, sunt noi cerințe pe care le-am adus la începutul anului, în legătură cu obstacolele practice care s-au dovedit dificil de depășit uh, în cooperarea internațională în ultimii opt ani în care am evaluat țările membre și cu cerințe practice mai severe, dar principiile nu s-au schimbat. Deci, uh, cam asta ar fi un rezumat foarte succint a standardelor noastre și aș putea spune că pentru noi și sper că și pentru țările noastre membre, accentul se va pune pe asigurarea că aceste schimbări în standardele noastre vor fi și puse în aplicare. Mulțumesc! domnile. Mulțumesc. Și acum dăm cuvântul domnului dr. Ugo Bassi, director al DG Markt al Comisiei Europene. Vă rog. Thank you. Thank you very much. I... Mulțumesc foarte mult. Dacă îmi permiteți, voi vorbi în engleză. Mulțumesc pentru că m-ați invitat la această audiere. Pe scurt, în intervenția mea, aș vrea să fac două lucruri. În primul rând, să vă spun ce pot să vă spun la ora actuală despre uh, modul în care acum este revizuit cadrul european împotriva spălării de bani. Uh, lucrăm la asta în uh, speranța de a adopta noi reglementări în viitor uh, și anume din februarie. Și în al doilea rând, ceea ce aș vrea să fac este să vă explic gândirea politică din spatele acestei propuneri, gândirea politică a Comisiei. Asta și având în vedere tema acestei audieri să ne asigurăm că funcționează pe o piață internă funcțională. Dar permiteți-mi în primul rând să subliniez importanța uh, muncii acestei comisii uh, foarte relevantă pentru ceea ce face FATF uh, și pentru a, ating, a avea un cadru Uh, eficient. Eu cred că instituțiile europene trebuie să coopereze, dar mai ales aici trebuie să facă un, reto- un efort suplimentar, după cum spunea și Tom, vorbim despre un uh, fenomen enorm, o problemă enormă. Încercăm să facem tot ce putem, iar uh, rezultatele la nivel european și global sunt uh, într-o oarecare măsură încurajatoare, însă ați văzut cifrele, ele sunt înfricoșătoare. Și pot să adaug la asta faptul că, uh, conform acelorași surse, din acele cifre numite, cifrele interceptate din spălarea de bani sunt uh, foarte mici, pentru că vorbim practic de 1% din spălarea de bani pe care noi o putem estima la nivel mondial. Așadar, este nevoie de eforturi suplimentare în acest domeniu și noi suntem dispuși să ne jucăm uh, rolul. Rolul FATF uh, este foarte important. Participăm la munca acestui uh, grup de lucru și și credem că este esențial să se aplice standarde uh, ridicate și să, ca ele să fie um, aplicate cât se poate de uniform în întreaga lume. Deci noi trebuie să ne asigurăm că aceste principii sunt uh, implementate la nivel european cât se poate de bine. Și asta facem la ora actuală lucrând la o revizuire a directivei uh, împotriva spălării de bani. Bineînțeles, pe piața internă ne confruntăm cu o provocare suplimentare. Operăm așadar pe o piață internă unică um, pe care libera circulație a persoanelor, a lucrătorilor, libera uh, circulație a capitalului trebuie să fie asigurată, garantată. Deci de fiecare dată când încercăm să impunem control, controle care ar putea să atingă aceste libertăți, trebuie să fim uh, prudenți, trebuie să găsim un echilibru între uh, aceste libertăți și eficiența controlelor pe care le impunem, astfel încât să uh, ne atingem obiectivele, mm, precum cele despre care discutăm astăzi. De aceea, munca noastră nu este foarte ușoară și avem, după cum spuneam, unele provocări specifice. Totuși, Uh, ne dăm toată silința și primul lucru pe care îl vom implementa în primul cadru, care va fi concretizat în curând uh, sub forma unei propuneri a Comisiei uh, și care sperăm că va fi aprobat repede de Parlament, ei bine, va fi vorba despre o trecere de la o abordare prescriptivă la o abordare bazată pe evaluarea riscului. Deci vom trece de la un exercițiu de bifare a unor căsuțe la un, un, o abordare mai țintită, mai concentrată asupra riscurilor și sperăm că așa să fim mai eficienți. Cu alte cuvinte, considerăm că responsabilitatea uh, tuturor actorilor uh, implicați în aplicarea regulilor deci responsabilitatea acestora va crește prin faptul că vom trece de la un sistem semiautomat de bifare de căsuțe către o abordare bazată pe risc. Și suntem, um, urmăm aceeași linie cu FATF în acest uh, sens, pentru că pe de o parte vom obține economii pe de, uh, pe, economii, pe de altă parte o mai mare eficiență. Acesta nu este singurul element pe care încercăm să îl introducem în noul cadru. De asemenea, intenționăm să mergem mai departe decât principiile FATF în unele zone. De exemplu, dorim să extindem sfera de aplicare a principiilor și sfera de aplicare mm, la mai multe activități și la mai mulți actori. Ca să vă dau un singur eh, exemplu, Uh, avem intenția de a ne ocupa în general de jocurile de noroc și nu numai de cazinouri, de exemplu, pentru că noi considerăm că există o problemă specifică în Uniunea Europeană în acest domeniu. Dorim să clarificăm câteva noțiuni pentru a ne asigura că ele sunt cât se poate de transparente, de exemplu, în ceea ce privește uh, așa numitele beneficial ownerships Sancțiuni. Am dorit să introducem un sistem uh, mai eficient de sancțiuni, pentru că dacă regulile nu sunt aplicate în mod, uh, în mod uniform, nu este suficient să avem un regim. Trebuie să ne asigurăm că sancțiunile funcționează și, în general, încercăm să urmărim o mai mare eficiență a sistemului prin diferite mijloace, mai ales prin faptul că vom încerca să ne asigurăm că statele membre nu numai că dispun de bune legi, ci că le și aplică într-un mod uh, corect. Bineînțeles, asta ține de autoritățile competente ale diferitelor state membre. Uh, drept urmare, încercăm, în măsura în care este posibil, să dăm ESMA mai multe puteri astfel încât nu numai principiile, noțiunile și definițiile uh, legilor sunt interpretate la fel, prin uh, publicarea de linii directoare, de exemplu, ci și prin a ne asigura că sprijină autoritățile naționale, uh, naționale care, din întâmplare, nu fac lucrurile cum trebuie. Deci vom încerca să propunem un nou cadru juridic care va crește numărul și calitatea instrumentelor de care dispun autoritățile naționale, ESMA și Comisia în viitor pentru a lupta împotriva acestui fenomen atât de dificil. Lucrăm la această propunere, evaluarea de impact a fost deja efectuată și va fi, vă va fi pusă la dispoziție împreună cu propunerea acum uh, rafinăm această propunere și vă vom prezenta cât se poate de curând. Este greu de prevăzut uh, datele în care această propunere va fi adoptată, însă conform uh, programului actual putem să ne așteptăm la asta la începutul anului viitor. Bineînțeles că îndată ce propunerea va fi furnizată legiuitorului, ne vom asigura că vom coopera cu aceștia și vom sta la dispoziția lor și vom încerca să mediem procesul astfel încât întregul proces să fie finalizat până la finalul lui 2013. Este un program ambițios, însă se poate face. Și cu aceasta aș dori să închei. Mulțumesc! Grazie, direttore. Mulțumesc, domnule director. Acum uh, deschidem uh, dezbaterile. Fiecare membru are două minute la dispoziție. În primul rând, domnul raportor Iacolino, vă rog. Mulțumesc, doamna președintă. Voi încerca să respect timpul, uh, așa cum au făcut-o și cei doi oaspeți pe care tocmai am ascultat. problema spălării de bani e legată strâns de celelalte aspecte uh, ale corupției, crimei organizate, cu care ne-am ocupat noi uh, și în vizita pe care am efectuat-o în Italia. Săptămâna trecută, după cum spunea doamna președintă. E o temă legată de niște țări aflate pe o așa numită listă neagră, care nu oferă deci garanțiile pe care ar trebui să le dea fiind o temă legată de un <clears throat> cadru penal uh, de preîntâmpinare. Acum și normele adesea nu sunt aplicate așa cum se cuvine și trebuie să încurajăm statele membre să o facă. În uh, intervențiile pe care le-am auzit se vorbește de o abordare bazată pe riscuri și nu neapărat pe obligații Poate că am putea să spunem lucrurile și mai punctual. Dar, oricum, domnul director s-a referit la acest aspect. Acum și o altă întrebare pe tema autospălării de bani. În unele țări există norme precise în acest sens, în altele nu. Probabil ar trebui o abordare europeană cu o legislație clară și unică. Și cu asta vă mulțumesc. Mulțumim, domnule Iacolino, și acum coordonatorii, începând cu doamna Fayon. Vă rog, două minute aveți la dispoziție. Bună ziua, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să le mulțumesc pentru aceste prezentări experților noștri. Aș dori să spun câteva uh, cuvinte care uh, țin de acest subiect al spălării de bani. Spălarea de bani este măsura cea mai eficientă și uh, cea mai profitabilă dintre activitățile ilicite. În conformitate cu estimările ONU, se pare că în 2009 aceste activități au costat contribuabili din întreaga lume 1,5 miliarde de dolari americani. Uh, printre altele, uh, printre instituțiile care combat aceste activități, se află foarte multe instituții internaționale uh, faimoase. Domnul Alvano, care a scris despre... Da Roberta Saviano a scris despre acest subiect și spunea că e un fenomen endemic. Recomandările FATE subliniază faptul că statele trebuie să înțeleagă care sunt riscurile spălării de bani. Ați spus că uh, unele țări acordă acestui uh, subiect mai multă importanță decât ale și aș dori să știu dacă ați făcut o analiză comparativă uh, și dacă ne puteți spune care sunt acele țări care ar putea fi văzute ca niște modele uh, de exemplu, ca niște modele de urmat. Ați spus că în anumite țări există criminalitate fiscală, uh, un fenomen care este sancționat. În țara mea, Slovenia, în urmă cu ceva timp am uh, desfășurat un, a, avut, uh, a fost făcut un studiu prin care se studiau măsurile de descurajare a acestor activități. Însă, în proiectul publicat, S-a spus că doar numele infractorilor să fie date publicității și nu sumele implicate, ceea ce bineînțeles că pune probleme, pentru că astfel s-ar putea să uh, se pună problema uh, drept, nerespectării drepturilor uh, omului persoanelor implicate. Deci aș dori să știu care sunt recomandările FATF. În urmă cu ceva timp în Slovenia am avut o dezbatere foarte aprinsă pe această temă și uh, Uh, mediatorul pentru protecția datelor s-a pronunțat împotriva publicării numelor. Nu știu dacă această abordare ar fi, abordabil, ar fi acceptabilă pentru FATF. Da. Mulțumesc, doamnă, și acum are cuvântul Newton, da, în două minute. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În primul rând, Aș dori să îl întreb pe domnul Tom Neyland. Ați spus că în urmă cu 23 de ani ați fost înființ, ă, organizația dumneavoastră a fost înființată. Au fost înregistrate ceva progrese pentru că mă tem că venim din același stat membru. Când mă gândesc la uh, toate paradisurile fiscale, știu că niciunul dintre aceste paradisuri fiscale uh, britanice nu au fost uh, desfințate. Iată o primă întrebare. Aș, aș dori să uh, să spuneți că greșesc, că mă înșel. Sper în orice caz să o faceți. O a doua întrebare. Credeți că pentru organizația dumneavoastră e cu adevărat potrivit să propună norme pentru statele membre, având în vedere că în Uniunea Europeană avem 27 de state membre și toate au reguli, sisteme de sancțiuni, legislații diferite, avem foarte multe viduri. N-ar fi mai bine să spuneți că ar trebui să avem niște standarde, niște norme organizate în, um, uh, unificate în Europa sau în uh, întreaga lume. Mă întreb la ce bun să avem 27 de seturi de reguli. Iarăși, vă rog să mă contraziceți, să-mi spuneți că aveți intenția să propuneți uh, câteva norme de uh, armonizare. Și la fel și domnului Ugo Basi, aș dori să-i fac o recomandare. Cred că în activitatea dumneavoastră ați, uh, ar trebui să vizați armonizarea regulilor europene. Ați vorbit despre statele europene, despre sistemele statelor membre. Ne dorim să avem uh, legislație europeană, să avem sisteme de uh, pedepsire europene și nu naționale, nu-i așa? Mulțumim. Domnul Borghețiu acum. Grazie, președinte. Al... Mulțumesc, doamnă președinte. Către uh, reprezentantul FATF, căruia mulțumesc uh, pentru intervenție, ca și celălalt invitat, aș vrea să-l întreb, sau aș vrea să-i adresez întrebarea cum anume este monitorizat de către dumneavoastră rolul pe care unele țări state membre ale Uniunii Europene îl au de jucat față, de, față cu aceste activități de spălare de bani. Pentru că adesea normele sunt puse în practică în mod foarte opac, de multe ori sunt insuficiente normele din legislația națională și precum în uh, Marea Britanie, se mențin structuri istorice, cum e cea de la City of London Corporation, care parcă sunt de mult depășite, țin de alte vremuri. Și parcă reprezintă cu adevărat un stat în stat. Deci care sunt puterile efective pe care le aveți dumneavoastră față de aceste super paradisuri fiscale. Iată, de exemplu, dintr-un stat uh, fondator al Uniunii Europene, cum este Marea Ducata Luxemburgului, cum puteți dumneavoastră să uh, aveți vreun control asupra activităților lor, asupra secretelor lor? Am văzut ce s-a întâmplat cu cazul Madoff, 65 de miliarde de dolari investite de oameni cinstiți care au avut încredere în el, pentru că anumite activități ale grupului Madoff, uh, iată, se bazau în Luxemburg sau își aveau sediu în Luxemburg, care este o piață financiară considerată de mare public ca fiind serioasă și uh, pe care te poți baza într-o țară întemeitoare a Uniunii Europene. Bun, deci aș, <clears throat> aș dori să știu cum puteți dumneavoastră să dispuneți de informații, pentru că, de exemplu, eu știu că Luxemburg nu permite magistraților din țări străine care vor să se informeze în legătură cu uh, infracțiuni fiscale, deci nu permite acestora să obțină informații și nu are niciun fel de colaborare cu ei. În ce privește reprezentantul Comisiei, uh, Sigur, dacă ar vrea să ne spună ceva uh, pe această temă, ar fi bine. M-aș referi, m-aș limita doar la rolul uh, City din London, m-aș referi să citesc cele publicate în Daily Express în august 2010 uh, Procurorul general adjunct al Federației Ruse, și anume City of London este o mega mașină de spălat a banilor proveniți eh, din activități criminale și infracționale. Eu cred că o atare eh, afirmație din partea unui procuror de înalt grad din Rusia, care probabil în fiecare zi se ocupă cu clienții acestei mașini de spălat sau acestei spălătorii, este o afirmație semnificativă. Deci, haideți să vedem care sunt dificultățile concrete și cum crede Comisia că le poate identifica și cum poate, ac- poate acționa față de aceste obstacole juridico-instituționale care se uh, opun anchetelor uh, în legătură cu spălări, spălarea de bani, pentru că dacă nu facem asta, e ca și atunci când cineva ar dori să împiedice o inundație fără a construi diguri. Mă rog, noi în Italia suntem specialiști. Vă rog să încheia, domnule Burghezi, spune președinta. Așadar, din acest punct de vedere, ar trebui să ținem cont de faptul că rețeaua mondială a paradisurilor fiscale uh, atrage aceste capitaluri și nu în paradisuri extraeuropene, ci chiar în piețele offshore din interiorul Uniunii Europene. Mulțumesc. Acum, înainte de a da cuvântul invitaților noștri, vreau și eu să le adresez o întrebare directă. Colegii s-au referit la rolul băncilor în spălarea de bani. S-a spus că în unele țări ale Uniunii Europene nu există în codurile penale uh, această infracțiune de autoreciclare de bani, uh, autospălare de bani, mă scuzați. Și de câțiva ani încoace, ba chiar de vreo 20 de ani încoace, au fost uh, in, inițiative de comisii rogatorii internaționale cu Vaticanul, de exemplu. Ce ne puteți spune în acest sens? Mulțumesc! subito la parola per come abbiamo iniziato, quindi subito con... Eh, deci eh, vă dau cuvântul în ordine în care ați eh, vorbit prima dată. Vă rog. Thank you. Um, an awful lot of questions. Foarte multe întrebări. O să încerc să răspund la ele. Aș dori să încep cu întrebarea dumneavoastră, doamnă președinte. Vaticanul a fost o problemă care a apărut, are apărut în urmă cu doi ani după acțiunile uh, serviciilor secrete uh, privind uh, activitățile bancare din Italia, s-a revelat activitatea din Vatican. A fost o adevărată anchetă care a dovedit că au lipsit controlele. Uh, Vaticanul nu a făcut uh, parte din sfera noastră de activitate și noi nu am putut să vedem cât uh, de bine Vaticanul aplica normele din domeniu. Din punctul nostru de vedere, am introdus Vaticanul în Manival, este organismul de, care ține de Consiliul Europei și care um, se ocupă de teritoriul europene. S-a făcut o evaluare a activităților Vaticanului care au fost, a fost adoptată în iunie și uh, acum se urmărește aplicarea de către Vatican a normelor FATF. Cred că în mod sistematic de două ori pe an uh, va fi urmărit Vaticanul până când se înregistrează progrese. Uh, au fost uh, foarte multe măsuri luate la nivelul Vaticanului, dar nu știu în ce măsură ele au dat chiar rezultate concrete. Acum, pentru a răspunde rapid la alte întrebări și nu neapărat în ordinea în care au fost puse, ci într-o uh, ordine logică, ca să spun așa. Uh, Domnul Newton Dan a pus o întrebare respectiv dacă sau de ce nu avem un sistem armonizat care se aplică la nivel global și nu un sistem de norme care să fie interpretabile uh, în fiecare țară. Răspunsul e că uh, organismul care uh, omologează uh, norme uh, um, e, intră în joc, pentru că trebuie să venim cu, să, să inventăm uh, Uh, reguli care funcționează peste tot în, uh, în lume. Vă pot pune la dispoziție un document de 120 de pagini în legătură cu felul în care uh, în care funcționăm. Vă putem spune în un detaliu care sunt țările pe care le vizăm și, de asemenea, vă pot spune că avem și evaluări foarte tehnice. De exemplu, Spania a fost evaluată în 2006 Uh, un raport tot așa de 150 de pagini uh, în legătură cu toate măsurile pe care Spania le-a luat pe atunci pentru a uh, aplica normele FATF, inclusiv analizele cu privire la lacunele identificate. Avem un sistem tehnic foarte specific care ține cont și de specificitatea fiecărui sistem juridic. Dar noi ca instituție sprijinim eforturile de a avea o, un proces de armonizare, de exemplu, la nivel european european. Pentru că pentru noi um, nu are rost să trecem prin uh, o muncă legislativă, credem că ar fi un adevărat coșmar. Probabil că Comisia o va face la un moment dat. Mai multe întrebări au pus uh, problema paradisurilor fiscale manditul nostru nu acoperă acest, uh, această problemă a infracționalității fiscale. Noi ne ocupăm doar de combaterea spălării banilor și sigur că multe măsuri sunt asemănătoare. Uh, de exemplu, uh, măsurile care vizează proasta folosirea așa numitelor corporate vehicles, dar Uh, noi nu ne ocupăm de infracțiunile fiscale decât din februarie anul curent și avem doar uh, o listă uh, mică de infracțiuni care vizează spălarea de bani. Bineînțeles că cooperăm cu organismele de resort la nivel internațional, cooperăm cu OCDE-ul, de exemplu avem un schimb de informații la nivel de forum și încercăm, bineînțeles, să facem un schimb de bune practici. Probabil că merită și să subliniem faptul că una dintre instituțiile cele mai importante care există în acest domeniu al spălării banilor, uh, Financial Intelligence Unit, trebuie să existe în fiecare Uh, țară și e, e ca un fel de zid. Trebuie să uh, colecteze toate rapoartele în ce privește activitățile uh, suspecte și să colecteze toate o serie de informații secrete. Și motivele pentru care aceste informații nu ajung la ofițerii o reprezintă faptul că e vorba de date secrete Sigur că trebuie să se respecte toate garanțiile, toate datele acestea să fie uh, tratate uh, cu mare prudență, mai ales în faza de uh, preproces și avem uh, tot felul de mecanisme pentru a uh, gestiona potențialul conflict între uh, uh, cerințele privind protecția datelor și cele legate de spălarea banilor. Bineînțeles că trebuie să uh, înregistrăm progrese pentru că astfel de conflicte reapar și în alte zone dar combaterea spălării banilor se face prin uh, tratarea informațiilor pe care le, le primim. Apoi au mai fost uh, puse întrebări în legătură cu profitul uh, înregistrat de aceste activități de spălare a banilor. Uh, apoi uh, s-a vorbit și despre sistemul bancar, după cum a spus și colegul de la comisie. E foarte important să nu fie așa și noi am dorit ca sancțiunile uh, Uh, de nerespectare a cerințelor, mai ales cu, cu privire la uh, due diligence, acest proces pe care băncile trebuie să-l uh, respecte, noi dorim ca aceste sancțiuni să fie descurajante. Pentru noi ar fi un eșec dacă o țară nu ar sancționa instituțiile financiare care ori au, fost, au dat dovadă de negligență sau de complicitate atunci când a fost vorba de spălare de bani. Sper că am răspuns la întrebările care țineau de FATF. Îmi cer scuze dacă am ratat ceva, dar mă opresc aici. Acum dăm cuvântul de, domnului director de la Comisie pentru răspunsuri. Mulțumesc! Aș dori să vă spun că atunci când scopul nostru uh, scopul nostru este să avem reguli europene, un set de reguli europene armonizat nu vă pot garanta că avem, avea, vom avea o directivă, o armonizare maximă, dar va fi vorba de o directivă. Deci vom putea ține cont de specificitățile naționale, dar bineînțeles că vom avea un sistem uh, uniform european. De vom avea norme globale care vor fi implementate la nivel european printr-un set de uh, reguli sau de norme europene. Acesta este obiectivul nostru. Uh, iar în ceea ce privește abordarea bazată pe risc, încă o dată aș dori să îl uh, liniștesc pe raportor. Scopul nostru nu a fost să reducem uh, prerogativele sau instrumentele pe care le avem uh, astăzi, ci să le sporim. Ceea ce nu înseamnă că vom avea o, uh, un set de reguli mai, uh, mai blânde, ci chiar din contră. Scopul nostru e să avem un mecanism care să se bazeze pe dovezi, pe fapte, deci în toate statele membre, toți actorii, toate persoanele care sunt uh, acoperite de această directivă vor trebui să identifice, să înțeleagă și să atenueze riscurile cu care se confruntă în acest domeniu al uh, spălării banilor și al corupției. Și aceasta pe baza unor evaluări care vor trebui să fie publice, transparente și să fie uh, comunicate autorităților de supraveghere. Și pe baza acestor, acestor evaluări bazate pe, uh, pe dovezi, vor putea aplica o due diligence mai redusă în cazul în care se consideră că e justificat. dar vor fi și obligați să aibă obligații sporite de due diligence când se constată că riscurile sunt mai uh, mari. Deci scopul nostru este să avem un sistem care să abordeze problema în mod mai puțin automat, însă mult mai eficient, pentru că vom avea o abordare care să țină cont de specificități. Iată ce vă pot spune. Obiectivul nostru e să înăsprim regulile, să ne asigurăm că sunt mai stricte și nu mai blânde. În ce privește infracți- infracțiunile fiscale, nu, vă pot, uh, nu pot face decât să repet ce spunea Tom. Bineînțeles că uh, ar fi foarte util pentru toată lumea, pentru că viața noastră ar fi mult mai ușoară dacă această chestiune ar fi armonizată, dacă ar exista o legătură uh, între chestiunile de care ne ocupăm noi și infracțiunea fiscală. Să nu uităm însă că în sistemul european, când e vorba de armonizarea în domeniul fiscal, uh, e nevoie de unanimitate la Consiliu. Deci, problema întotdeauna Se spune că le mieux est l'ennemi du bien. Deci, uh, dușmanul binelui e mai binele. Deci, ori încercăm să armonizăm totul, inclusiv uh, infracțiunile fiscale, uh, ori avem o abordare de la caz la caz. Dar dacă e să vrem o armonizare totală, e nevoie de unanimitate la Consiliu, o problemă care va pune alte probleme, așa cum spuneau și alții. Ceea ce nu înseamnă că nu intenționăm să ne ocupăm și de problema paradisurilor fiscale, pentru că nu e un secret și știu că nu e un secret, sper acest lucru. Comisia studiază această, această temă îndeaproape și împreună cu colegul Șemet, cu comisarul Șemeta, care se ocupă de uh, chestiuni fiscale și de politica fiscale, fiscale încearcă să vadă cum să abordeze mai bine problema aceasta a paradisurilor fiscale. Dar e o dezbatere paralelă, o altă dezbatere care nu cred că ar trebui să fie amestecată cu cea pe care intenționăm să o lansăm prin noua propunere, pentru că altfel singurul rezultat va fi ca adoptarea textului pe care îl vom propune în curând va fi amânată la nesfârșit și chiar și beneficiile pe care încercăm să le obținem cu acest text vor fi pierdute. Și încă o dată, nu am uh, răspuns la întrebări în ordinea în care au fost puse, am încercat să acoper toate întrebările. Dacă nu, vă rog să mă opriți. În orice caz, acum uh, mă opresc eu. Concludiam questo primo cluster. Mulțumesc, domnule director. Cu asta am încheiat primul grup de discuții. Vă mulțumesc pentru disponibilitate și pentru informațiile pe care le-ați oferit. Sigur că e clar că vom mai avea încă un alt schimb de opinii, sper eu, până când ne vom elabora raportul final. Deci vă invit să ne aduceți la cunoștință orice fel de document util pentru urmarea lucrărilor noastre. Mulțumesc! Allora, noi adesso passiamo al secondo cluster. Mulțumesc, acum trecem la cel de-al doilea grup cu titlul Evaluarea canalelor și tehnicilor utilizate pentru spălarea de bani și a instrumentelor pentru prevenirea acestei activități. Vom avea patru raportori. Vom asculta pe domnul Jean-Claude Delpierre, președinte al celulei de prelucrare a informațiilor financiare din Belgia, care ne va vorbi despre experiența din țara sa în lupta contra spălării de bani. Apoi Antonio Maria Costa, fost uh, subsecretar general al Națiunilor Unite, care ne va vorbi de spălarea de bani ca o componentă cheie a infracțiunilor legate de traficul de droguri. Apoi Ingo Fiedler de la Universitatea din Hamburg, care ne va explica raportul între, legătura, între spălarea de bani și jocurile de noroc online și apoi René Vac, uh, consultant pentru siguranță financiară a industriei bancare, președinte al grupului EBIG, ne va vorbi despre gestionarea riscurilor în sectorul bancar și conformitatea antispălării de bani. Deci, la fel ca înainte, 10 minute pentru fiecare invitat și apoi rundă de întrebări și răspunsuri, dând cuvântul raportorului și apoi coordonatorilor. Și apoi vor, avea, vor putea să răspundă invitații noștri. Dar începem cu domnul Jean-Claude Delepierre, aveți 10 minute la dispoziție, vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș începe cuvântarea mea, poate în mod paradoxal, reamintindu-vă anumite texte de lege despre care tocmai s-a vorbit, recomandările FATF, directivele europene și dacă le menționez, nu e pentru a vi le reaminti, ci doar pentru a vă spune că, într-adevăr, prin toate aceste texte se regăsește, prin toate aceste activități se regăsește și aspectul normativ și uh, ceea ce reprezint eu aici, ca persoană de teren, de acțiune, fără a fi mandatat, fără a avea un mandat, dar totuși reprezint și pe colegii mei Eh, din alte centre de prelucrare a informațiilor din Europa ca să vă spun că există într-adevăr normele, dar apoi mai este, există și punerea lor în aplicare. Și asta încercăm cu toții să facem cu respectarea, sigur, a dispozițiilor în vigoare. În Belgia, noi am aplicat nu doar recomandările FATF, ci și eh, cele din directivele europene, încă de acum 20 de ani, de fapt, pentru că Legea noastră a fost adoptată în 11 ianuarie 93 și rezumă ceea ce s-a spus până acum. E o lege care dorește să prevină utilizarea unor, sistemelor, unor sisteme financiare de uh, spălare de bani, de capitaluri și apoi s-a mai adăugat și de finanțarea terorismului. Deci celula noastră de informații financiare din Belgia reprezintă o celulă în care sunt analizate, prelucrate informațiile financiare. Deci, e vorba de o celulă operațională. Noi suntem independenți din punct de vedere operațional și reprezentăm o autoritate administrativă. Bun. Acum, în aceste celule, pentru că există una în fiecare stat membru, există diferite modele administrativ, judecătoresc, polițienesc. Foarte rapid aș dori uh, să <laughs> dezmint o, o bârfă care circulă, anume se spune că aceste celule nu pot sau nu ar trebui întotdeauna să poată funcționa pentru că au o natură diferită, dar de 20 de ani uh, fac această meserie și pot să vă spun că acest caracter al celulei de informații financiare, fie că ea este administrativă, polițienească sau judecătorească, nu schimbă. Toate aceste celule, oricum la nivel european, poate, pot foarte ușor și în mod foarte eficient să funcționeze împreună. Noi cooperăm foarte bine cu celule de informații polițienești și de informații judecătorești. Așadar, aceasta nu este o problemă reală. Un aspect important este de asemenea că dacă suntem independenți pe plan operațional, avem doi miniștri de care ținem, de justiție și de finanțe, pentru că când vorbim despre de bani, vorbim de aceste două aspecte fundamentale, și anume finanțarea, aspectul financiar și aspectul justiției. Deoarece spălarea de bani, într-adevăr, este o activitate de natură infracțională care privește atât finanțele, și în, perioada aceasta de criză putem înțelege acest aspect, dar are și o uh, latură care ține de sancțiune deci e vorba de a prevedea această infracțiune, dar și de a pune mâna pe fondurile care uh, au fost spălate și care provin din activități infracționale. Și asta e problema, până la urmă, între aspectul de lege și cel operațional. Bun, mi s-a vorbit aici de recomandările FATF pe care noi le uh, aplicăm în Belgia. Uh, și există și un aspect important, și anume cel al coopera- cooperării sectorului privat și trebuie să ținem cont totdeauna de acest aspect, acest sistem de prevenire este unul de parteneriat care există de 20 de ani deja, întâi uh, împreună cu sistemul privat financiar și apoi și cu sectorul privat cu caracter non-financiar, bazându-ne pe o abordare a evaluării de riscuri. Vi s-a spus asta și acest sistem există de 20 de ani ca urmare a recomandărilor FATF și pentru noi e un element care funcționează bine, deoarece e un element care uh, aduce împreună actorii implicați, îi responsabilizează, lucrăm, lucrăm și cu indicatori, dar noi credem că această abordare bazată pe risc e cea care e fără îndoială cea mai eficientă, nu doar la nivel operațional, dar și la nivelul analizei strategice, nu doar în statele membre, ci în ansamblu Uniunii Europene. Dar voi reveni eh, la, asupra acestui aspect. Bun, această vigilență de care vorbeam a sectorului financiar, abordarea bazată pe risc, identificarea eh, aspectelor cele mai importante, însă și acea activitate de profiling, de, de, de eh, alcătuirea unui profil uh, se vorbește aici de un echilibru între respectarea vieții private și imperativele luptei împotriva spălării de bani. Aici aveți un exemplu, aș putea preciza o situație, că există situații în care nu e totdeauna foarte ușor să faci o activitate de informare față de un client care face anumite operațiuni atunci când, într-adevăr, se dorește și respectarea tuturor directivelor în materie de protecție a vieții private, de asemenea S-a spus asta din aur. E, e foarte dificil, însă trebuie să fim atenți ca acest exercițiu dificil să-și rămână dificil, să nu să nu înțelegeți că trebuie să nu ținem cont deloc de protecția vieții private, că nu asta vreau să spun, dar trebuie să fim atenți ca acest sistem să nu permită celor care sunt adversarii noștri, adică infractorilor, să abuzeze de el și să profite de el pentru a elabora anumite strategii care să îngreuneze identificarea și detectarea lor. Și în fine, în acest sistem există și declarația unor bănuieli față de celula noastră. Se bazează fie de, pe acțiuni suspecte, fie pe fapte această declarație. Celula uh, noastră e, vor, e, de fapt, o interfață între entitățile care sunt răsăcinate cu elaborarea declarațiilor și autoritățile judecătorești. Deci avem un sistem de eh, colectare de informații care practic permite eh, analizarea acestor informații și care, dacă e cazul, permite informarea autorităților judecătorești. Deci un sistem care protejează și pe cei care fac declarație, dar care protejează și pe clienți, pentru că toți cei care nu trec la nivelul judecătoresc, sigur, rămân acoperiți și protejați de confidențialitate sporită. Așadar, cooperarea internațională între celulele noastre de informații financiare. Uh, acum, în Belgia noi avem 80 de acorduri de cooperare. Acum, aceste, 40, aceste 80 de acorduri uh, nu sunt toate operaționale 100%, pentru că dacă cineva ar afirma asta, ar însemna că nu ar ține cont de realitate. Unele sunt mai operaționale decât altele. Spunând asta, sigur că atrag atenția și asupra faptului că în domeniul acesta, ca și în multe altele, când vine vorba de a descoperi activități uh, infracționale, trebuie să ținem cont de aspectele formale legate de respectarea formală a legilor și vi s-a spus asta față de cea patra evaluare a FATF, nu trebuie să ne concentrăm, sau FATF nu se va concentra foarte mult asupra conformității din punct de vedere formal, ci asupra eficienței, modul în care sunt aplicate recomandările sale și normele sale, ca să vedem dacă într-adevăr putem obține informații destul de bune care să ne permită să și reacționăm eficient. Sigur că în cooperare e vorba de schimbul de informații, de reciprocitate, confidențialitate și de acordul de a difuza informațiile. Uh, rolul celulei e și de a face analize tipologice. Asta facem noi în fiecare an. Dar uh, de ceva vreme încoace facem și analize strategice care permit să avem o abordare bazată mai mult asupra riscului și asupra unei amenințări care poate fi identificată fie la nivel local, fie la nivel european sau internațional. Dacă doriți mai multe detalii, puteți citi raportul nostru anual, aflat pe site-ul nostru. Și un ultim punct important, ă, în care celula noastră are un rol important de jucat, e vorba deci de evaluarea acestui risc în ce privește spălarea de bani. Dar noi ajutăm la definirea strategiilor politice, deci ca să avem și dispoziții de lege formale care să ne permită combatere, combaterea spălării de bani. Vi s-a spus că noi nu prea uh, dorim să dăm informații. Eu spun că vă pot oferi informații greitoare cu cifre care uh, se opresc la 5 noiembrie 2012. Noi am primit mai mult de 16.000 de declarații de bănuială în anul 2012, grupate în 4.000, uh, mai, mai bine de 4.700 de dosare. Și, într-adevăr, există mai multe declarații pe dosar, după cum vă puteți da seama. Va, vi s-a vorbit de uh, caracterul foarte grav al problemei în ce privește banii, sumele detectate. Nu e vorba de sume confiscate sau care au făcut obiectul unei uh, sentințe judecătorești. Dar în Belgia e vorba de două, mai bine de 2 miliarde 200 de milioane de euro, sume detectate. Asta nu înseamnă că toți acești bani au fost produși în Belgia din activități infracționale în, uh, desfășurate sau realizate în Belgia, ci e vorba de mișcări financiare care la un moment dat sunt identificate în Belgia, cu fonduri aflate în Belgia sau nea, nu neapărat în Belgia sau care nu se mai află în Belgia. Deci trebuie să fim foarte preciși când vorbim de această cifră, dar eu cred că acest, această sumă vă poate da o idee în legătură cu importanța acestui fenomen. Bun. Acum, contribuția diferitelor, diferiților parteneri, puteți vedea direct că instituțiile financiare, birourile de schimb, băncile sunt cele care participă în modul cel mai direct și mai important. Însă, trebuie totuși să vă spun că în sectorul non-financiar există anumite domenii supuse unui risc mai mare, pentru că nu participă, credem noi, în mod suficient la combaterea spălării de bani. Sigur că e vorba dacă le, putem, dacă le grupăm. Sunt multe profesiuni care au legături cu contabilitatea, cu controlul financiar, Uh, cu, cu uh, activitatea judecătorilor, avocaților. Avem aici un tabel cu declarațiile primite de, de la fiecare din actori. La mijloc avem uh, numărul de persoane care au făcut declarații, numărul total al acestor persoane în Belgia. Vedeți că doar o infimă parte sunt sensibilizați și răspund pozitiv cerințelor legale. Am transmis da, uh, a întrerupe. A, a să încheiați. Uh, da, invitatul bun, puteți aici citi toate cifrele, dar concluzia ar fi următoarea. Cred că trebuie să vedem două aspecte. Pericolul fenomenului, credem noi, că acesta este încă prea subestimat, mai ales în ce privește eficiența reacției există un pericol însemnat de infiltrare uh, cu niște sume considerabile, deci un pericol de destabilizare la toate nivelurile. Și în al doilea rând, trebuie spus că trebuie să facem și o analiză de risc, nu doar cea prezentată de, organi- de organizațiile infracționale, ci de riscul uh, propriu, în, și anume riscul implicat de modul în care reacționăm noi. Uh, deci există o disproporționalitate însemnată între mijloacele de care dispun serviciile oficiale în statele noastre membre față de mijloacele de care dispun acești infractori, structurile infracționale. Și în al doilea rând, se vorbește de evaziune fiscală și de fraudă fiscală, dar o mare problemă, într-adevăr, o mare parte a problemelor provine din uh, sistemul fiscal, pentru că organizațiile infracționale abuzează de toate facilitățile fiscale, adică ne non-transparența paradisurilor fiscale sau facilități în domeniul fiscal. E o problemă gravă care va mai dura încă mult timp, cred eu. Și se pune și problema fragmentării De exemplu, putem vedea foarte bine ce se întâmplă asta cu lupta împotriva terorismului, cu dispozițiile fiscale. Nu avem o viziune strategică globală la toate nivelurile, la nivel național, dar și internațional. Știți că după 20 de ani, eu vorbesc de o experiență de 20 de ani aici și iată că după 20 de ani reacțiile sunt foarte lente și cred că cum putem noi acționa eficient este să facem diferența între sumele uh, administrate prin activități infracționale și sumele pe care reușim noi cu, to- cu ONU și cu toate serviciile implicate, că dacă nu, vedem că nu avem o mare eficiență, eficacitate în legătură cu aceste sume. Noi asta trebuie să încercăm, să recuperăm acești bani dacă nu, mi-e teamă că peste 20 de ani vom avea aceleași discuții ca cea de astăzi, vom rămâne la același uh, stadiu. stadiu. Mulțumesc! Președinte, mulțumesc și acum are cuvântul domnul Antonio Maria Costa, a fost uh, subsecretar general al ONU, vă rog. <clears throat> Doamna președinte, Reuniunile la Parlamentul European de obicei sunt despre dezvoltare, pace, securitate. Astăzi această reuniune uh, este diferită. Este un subiect care nu este deloc nobil, este de dreptul sinistru, nu este vorba despre producție, este vorba despre distrugere, nu este vorba despre comerț, ci despre trafic, nu este vorba de uh, investiții, ci de spălare de bani, este vorba de economia infra infracționalității, o afacere enormă. În ultimii 25 de ani, infracțiunile au devenit organizate și transnaționale. Au atins uh, dimensiuni macroeconomice și au uh, tras foloasele globalizării. Au penetrat parlamente și guverne, au distrus națiuni și au uh, rearanjat uh, practici în domeniul afacerilor. Infracțiunile, criminalitatea s-a diversificat uh, de la traficul de droguri, de ființe umane, armament, resurse naționale, înspre spălare de bani, uh, fur de identitate, infracțiuni cibernetice și terorism. Practic au deven- a devenit uh, o amenințare la adresa păcii. Acum 10 ani, în urma unor îngrijorări exprimate de către adunarea generală a ONU, am, încerc, am început să lucrez la uh, Biroul Națiunilor Unite cu privire la uh, droguri și criminalitate, un UNODC pentru a, um, a evalua amenințarea a criminalității organizate transnaționale. Am produs un prim uh, raport în 2010, uh, ceea ce a fost o provocare, însă am reușit să uh, ne dăm seama în ce măsură piața infracționalității se extinde în întreaga lume. Bunurile ilegale provin dintr-un continent, sunt traficate pe un alt continent, vânute în al treilea continent. Se folosesc uh, arme, violență, dar mai ales bani și mite pentru a cumpăra alegeri, politicieni, putere și uh, chiar forțe armate există un domeniu al criminalității care este mai bine înțeles, și anume uh, traficul ilicit de uh, substanțe controlate, cum ar fi eroina, cocaina, uh, stimulenți chimici și marihuana, de exemplu. Despre acestea există foarte multe informații. În ceea ce privește oferta, știm că în fiecare an 850 de tone de cocaină din țările din Anzi 550 de tone de eroină din, Af de eroină din Afganistan, 600 de tone de droguri sintetice și 40.000 de tone de cannabis sunt plasate pe piețele mondiale. Țările care cresc cele mai mari cantități de droguri, cum ar fi Afganistanul și Columbia, prim, primesc foarte multă atenție, mai ales pentru că există această legătură între droguri și uh, violență. Uh, Majoritatea însă a profitorilor de pe urma drogurilor se fac în țările de destinație, în țările bogate. De exemplu, dintr-o țară glob- dintr-o piață globală de aproximativ 55 de miliarde pentru heroina afgană, aproximativ 5% merg înspre Afganistan. Afganistan, mă scuzați. Din piața de cocaină de 72 uh, miliarde, de dolari, 70% dintre profituri se fac de către uh, traficanții la nivel intermediar în țările consumatoare, pe când 20% merg uh, către uh, cei din afara țărilor producătoare. În ceea ce privește cererea, situația este de asemenea bine documentată. Aproximativ 200 de milioane de persoane utilizează droguri odată pe an. În schimb, 25 de milioane de uh, persoane utilizează droguri în fiecare zi, practic sunt dependenți. Acești 25 de milioane sunt mai puțin de 1% din populația mondială. Trebuie să nu uităm că uh, tutunul este utilizat de 30% din populația mondială, alcoolul de aproximativ 25% din populația mondială. Consecințele utilizării de droguri sunt distribuite în mod diferit. Drogurile uh, ucid 500.000 de, de persoane um, la nivel mondial în fiecare an, un număr enorm, însă mult mai mic decât uh, numărul celor uciși de tutun, 5 milioane de persoane pe an, sau de către alcool, 2,5 milioane. Uh, tutunul și alcoolul însă sunt uh, substanțe uh, permise Europa este uh, piața cu valoarea cea mai mare pentru heroină, 20, 20 de miliarde de dolari. În schimb, Rusia este cea mai mare piață din punct de vedere al, cons, uh, al uh, volumului. Piața um, nord-americană de um, uh, cocaină este cea mai mare, chiar dacă este în scădere, și asta a dus la cel mai mare război uh, Um, legat de, de narcotice uh, de-a lungul, sau cea mai mare luptă împotriva narcoticelor de-a lungul granițelei cu Mexicul. Traficul de droguri um, duce la subdezvoltare, uh, distruge bazele um, economice ale regiunii, Um, afectează valuta, dar și activitatea în afaceri uh, general. În general. Impactul uh, uh, comerțului cu droguri este dublu. Impactul asupra odată în primul rând dependenței de droguri și deci asupra sănătății și impactul asupra comerțului de droguri și deci asupra infracționalității. Unele persoane visează o lume fără droguri și oferă un model simplistic să uh, eliminăm sursa drogurilor, oferta. Alții cu o viziune la fel de simplistic, uh, simplistă visează la o lume a drogurilor gratuite. Spun trebuie, că trebuie legalizate drogurile astfel încât să nu mai există această piață ilicită. Ambele abordări sunt la fel de greșite, însă nu despre asta trebuie să discutăm astăzi, ci trebuie să discutăm faptul că, în ciuda faptului că cunoaștem situația uh, mondială a consumului de droguri, nu înțelegem dimensiunea economică a uh, acestui fenomen și uh, situația în ceea ce privește spălarea de bani obținuți de pe urma drogurilor. Până acum nu putem să uh, controlăm um, acest fenomen. Um, infractorii nu au o agendă politică. Se cunoaște foarte clar care este modelul lor de afaceri. Minimizează riscurile, cresc profiturile și fac apel la corupție când este nevoie. Deci mă voi, um, mă voi uh, concentra asupra acestor trei elemente. Să analizăm riscul în primul rând cei din mafie știu foarte bine unde nu prea au șanse să fie prinși, deci unde statul de drept este slab. De aceea, întotdeauna activitățile ilicite ori, își au originea în zone de instabilitate, uh, cum ar fi zone de conflict sau părți mai sărace ale uh, planetei. Sunteți cu siguranță de acord că uh, sărăcia duce la o Um, rata criminalității mai ridicată. Apoi să ne uităm la profituri, și anume legăturile între criminalitatea organizată și afacerile legitime. Mafiile mondiale generează mai mult de 300 de miliarde de dolari pe an numai din trafic, ceea ce face ca aceste mafii să fie cea de-a 21-a cea mai mare economie din uh, lume, imediat după Suedia o grămadă de bani care trebuie să fie spălați. O parte din acești bani merg în sectoare economice necontrolate, însă majoritatea banilor obținuți astfel uh, curg în, economi, în economiile legitime în țările uh, bogate, uh, oferind sprijin uh, băncilor. Trecând la al treilea punct, corupția. Într-un moment al, de, de criză financiară, uh, pătrunderea banilor murdari în sistemul, de ban- în sistemul bancar uh, legitim este îngrijorător. Uh, nu știm exact care este mm, nivelul la care are acest uh, fenomen, însă se știe că el are loc în anii 60. Banii erau traversați, treceau granițele li, în formă lichidă. În anii 70 uh, s-a trecut la transferuri bancare. În anii 80, lumea a, uh, s-a semnat la nivel mondial un, act, uh, un acord împotriva spălării banilor și s-a creat FATF, Task Force-ul de Acțiune Financiară. În anii 90, de, de, băncile au fost decontan, decontaminate, să spunem așa, iar uh, mafia a revenit la uh, tranzacțiile de uh, bani cash. Și nu era rar să se întâmple, uh, să aibă loc uh, confiscări de bani uh, cash, de, de sume lichide enorme, de sute de milioane de dolari. Însă acest succes nu a durat uh, foarte mult timp pentru că criza financiară a, cresca, a cauzat mari probleme de lichidități băncilor, o paralizie a uh, creditelor interbancare și o căutare a uh, unor bani proaspeți, bani, bani noi. Deci mafia a revenit în domeniul bancar. Iată, acum mafia este Uh, are depozite în bancă, cumpără acțiuni, uneori chiar uh, are reprezentanți în uh, consiliile de administrație. Din păcate, aceste comportamente ilicite sunt rar sancționate. Ne amintim, de exemplu, de cazul băncii Vacovia din Statele Unite, care în 2010 a fost prinsă reciclând sute de miliarde de dolari ai cartelurilor de droguri uh, Uh, mexicane. 438 uh, de miliarde de, um, de dolari uh, și nu a existat în acest caz nici o sancțiune. De curând, HSBC BC a fost de asemenea acuzată și nu este singura bancă, au urmat mult mai multe. Practic, nici nu pot să mă gândesc la o singură bancă internațională care să nu fi fost pătată de acest fenomen. Capacitatea um, autorităților de aplicare a legii depinde de dorința, de disponibilitatea guvernelor de a um, um, elimina aceste metastaze canceroase ale mafiei în sectorul bancar și financiar. Însă acest lucru nu se întâmplă. Uh, în ziua de astăzi, după cum spunea un uh, oficial italian, în ziua de astăzi nu băncile caută, nu mafia caută bănci pentru a recicla bani, ci bancherii caută ma uh, banii mafiei. Așadar, în concluzie, tipurile de răspunsuri din ziua de astăzi, reacții trebuie să fie, suple, trebuie să fie completate de eforturi de a uh, pune capăt comportamentului uh, băncilor și instituțiilor financiare care uh, spală acest, acești bani. Criminalitatea organizată este o forță economică motivată de stimul economic și trebuie să fie combătută prin mijloace economice și prin uh, lipsirea de resurse a acestui uh, tip de activitate. Însă, din păcate, eu sunt destul de pesimist. O... Exemplele actuale de sancțiuni asupra uh, băncilor uh, nu sunt foarte convingătoare. acuzațiile judiciare au fost de multe ori, de multe ori s-a renunțat la ele, Uh, amenziile au fost reduse și așa mai departe. Paula Mulțumim. Acum dăm cuvântul domnului Fiedler de la Universitatea din Hamburg, care ne va explica legătura între spălarea de bani și jocurile de noroc pe internet. Okay. Yeah. Okay. So thank you very much for the invitation. I'm uh, talk. Vă mulțumesc foarte mult despre invitații. Aș dori să vor, vorbesc despre spălarea banilor și jocurile de noroc online. Uh, Scamparea banilor este o condiție sine qua non pentru criminalitatea organizată care amenință societatea noastră. Criminalitatea organizată este o afacere imensă, așa cum s-a spus, și uh, criminalii uh, organizați sunt foarte raționali ceea ce, bineînțeles, că uh, face ca ei să fie uh, ușor de identificat, dar problema este că întotdeauna încearcă să găsească o nouă oportunitate, ca orice om de afaceri. Și una dintre fațetele afacerii este că trebuie să spele banii astfel încât uh, să-și consume câștigurile. Unul dintre moduri este, una dintre opțiuni este cea a jocurilor de noroc online. Este instrumentul ideal. Există un uh, volum imens de tranzacții și de uh, fluxuri financiare uh, pentru a cheltui banii. Nu există niciun fel de produs concret, produs fizic, ceea ce este foarte important. Ceea ce înseamnă că se poate inventa pur și simplu o tranzacție. Și ceea ce este și mai important este că Uh, câștigurile din jocurile de noroc uh, sunt scutite de impozite. Nu peste tot, dar cel puțin în Germania, de unde vin eu. Probabil vă dați seama după accentul meu că sunt german, uh, câștigurile din jocurile de noroc sunt scutite de taxe și impozite. Deci avem trei tipuri de spălări de bani în acest domeniu. În primul rând, jocul de noroc ilegal, care este o tranzacție ilegală în sine și deci este o infracțiune de spălare de bani în sine. Uh, nu, e subiect, nu face obiectul uh, dezbaterii noastre. Celelalte două uh, cazuri sunt importante. Tranzacțiile ilegale care au apărut ex ante, ceea ce înseamnă că există un depozit de fonduri ilicite printr-o metodă anonimă. De exemplu, se, poți să mergi la un casino, la un casino, unde ai un joc de noroc, uh, obții un câștig și apoi uh, depui banii în, uh, într-un cont, dar tranzacția s-a făcut înainte de spălarea de bani. E, și apoi, al treilea caz, folosirea jocului de noroc ca un instrument de plată pentru tranzacțiile ilegale. Aș dori să vă prezint acum trei cazuri uh, trei scenarii diferite și vă pot uh, explica de ce este așa de ușor și de ieftin pentru uh, infractor să folosească jocurile de noroc online ca modalitate de spălare de bani. În primul rând, vă pot uh, prezenta o situație, deci e vorba de un, o sumă mică de 10.000 de euro care ajung într-un cont. Ce se face? Se folosește un card prepaid pentru ca banii să ajungă uh, deci uh, pe un card, pe safe card și cu, aceste, cu acest card uh, poți să mergi la un casino sau un operator de poker oriunde și apoi poți să joci. Trebuie să joci un joc neapărat, pentru că dacă nu, nu poți să încasezi banii. Uh, operatorul de jocuri primește o mică parte din câștig, care este mică cu adevărat, pentru că uh, uh, câștigurile sunt foarte mari în jocurile de noroc. E încă o dată un produs electronic, nu se plătesc taxe, pentru că piața jocurilor de noroc în mare parte nu este nici măcar reglementată. Există câteva reglementări, dar ele sunt foarte neînsemnate. Dacă vă uitați uh, la piața mondială, uh, la nivel uh, e, e nereglementată în general. În Germania, de exemplu, e ilegal să oferi, să oferi operațiuni de poker online. Dar totuși Germania este piața cea mai mare pentru pokerul online. Și în alte țări există jocuri de noroc uh, online, dar uh, ele nu reprezintă un procent foarte mare din piața mondială. Deci persoana respectivă joacă și rămâne cu bani, 9500 de euro, și uh, îi transferă în contul său bancar și foarte interesant, operatorul operatorul nu poate să identifice acest transfer uh, deloc. Deci uh, această, această tranzacție nu este niciodată înregistrată. Deci uh, furnizorii de plăți, operatorii sunt în paradisuri fiscale sau undeva în care nu schimbă informații cu cu, cu cei care controlează aceste activități. Așa cum am spus, Germania este piața cea mai mare pentru pokerul online, este foarte tipic uh, să se manipuleze sume. V-am prezentat un exemplu minor. Însă putem trece și la o sumă mai mare. Avem un uh, dealer de droguri, uh, uh, are 200.000 de euro, e cam la fel. Uh, dacă dorești să dublezi această sumă într-o țară străină, care nu participă la uh, sistemul de uh, schimburi de informații cu uh, serviciile de informații financiare. Banii sunt depuși pe un cont în această țară. Încă o dată poți să faci pariuri pe internet, se pierde o parte din sumă, rata de plată în cash este de 95%, nu trebuie decât să dai un telefon la bancă și să spui am câștigat jackpotul, și o să fac un transfer uh, mare uh, Bineînțeles că banca este foarte bucuroasă, îți oferă câteva uh, produse financiare. în calitate de câștigător al jackpotului pot să cumpere aceste produse financiare și deci din cele 200 de mii de euro rămâne o, o parte foarte mare, dar e o tranzacție care nu poate să fie urmărită. Însă scenariul și mai interesant este următorul. Avem de-a face cu o sumă imensă, 200 de milioane de euro tot din traficul de droguri. Ce faci în acest caz? Atunci poți ființa un casino online. Să zicem că ai un cont bancar într-un uh, paradis fiscal, uh, creezi uh, câteva cheltuieli imaginare spui, uh, iată, am avut mulți uh, parteneri și uh, toată lumea a pierdut și am câștigat toți acești bani la bingo. În anumite țări e legal să ai aceste jocuri online, să plătesc taxe, impozite pe acest câștig. De exemplu, în Irlanda se plătesc 10 milioane la o astfel de sumă pentru taxe și cheltuieli e până la urmă profit uh, legal, pentru că e, e o afacere și până la urmă e vorba de un uh, proces ca la orice, uh, de, de, de, la un uh, profit ca la orice afacere. Și după aia trimiți banii prin uh, transfer bancar în Germania. Uh, ce e și mai complicat este cel al fluxurilor e cash, deci ai un jucător și apoi la cealaltă extremă un operator de jocuri și apoi invers, deci un judecător și un operator de jocuri. Există 235 de metode de plată, se, se începe cu carturi de, carturi de credit și se termină cu uh, bani în cash și foarte multe alte posibilități uh, între cele două. Apoi 2910 operatori de jocuri și în, uh, mijlo, în mijlocul uh, schemei avem uh, uh, ofițerul de plăți. Nu se știe aproape nimic despre acest, această verigă. E vorba de o, o afacere care evoluează foarte mult, uh, evoluează foarte mult în diverse colțuri din lume și apare peste tot în lume, aici și colo. În orice caz, uh, operatorii de jocuri își doresc să împartă cât mai mult riscurile și deci există acești operatori de uh, jocuri uh, care uh, au ofițeri de plăți, să zicem așa, nu se știe prea mult despre ei, nu știm cine sunt, e greu să obținem în orice caz informații despre ei pe internet. Dar aici, pe slide, vă dați seama cât de complexă este situația dacă ai și o, o poartă de plăți între. Nu se știe niciodată cine este acest ofițer de uh, plată care efectuează plata cu adevărat. Complexul este foarte complicat, e foarte greu să uh, urmărești uh, toate aceste operațiuni. Problema însă e că costurile sunt foarte uh, reduse și de asemenea uh, riscul de detectare este foarte redus. Uh, deci uh, spălarea de bani este foarte ieftină. Și, deci, um, uh, uh, infracționalitatea, criminalitatea devine foarte profitabilă, pentru că oamenii sunt, așa cum am spus, oameni de afaceri uh, foarte raționali și încearcă să-și optimizeze profitul. Deci, ce putem face? În primul rând, credem că jocurile de noroc online nu ar trebui să fie scutite de taxe, de aceea aceste operațiuni sunt foarte ieftine. Apoi, riscul scăzut de detectare. Se poate detecta activitatea ilegală. Problema problemă însă provine din faptul că această piață este foarte prost reglementată. Avem nevoie de uh, reglementări uh, care să încadreze foarte bine această activitate a jocurilor de noroc pe internet. E o primă fază. Nu putem să avem această activitate a jocurilor de noroc și să spunem că operatorii vor combate uh, spălarea de bani, nu va exista niciun fel de spălare de bani, dar să spunem că nu e o piață destul de importantă și va fi uh, uh, importantă doar când nu vor mai fi activități nereglementate. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Grazie, Ingo Mulțumim. Acum are cuvântul ultimul din invitații noștri, domnul René Vac, președinte al grupului de lucru EBIC împotriva spălării de bani. Vă rog, 10 minute aveți la dispoziție. Mulțumesc, doamnă președintă. Dacă îmi permiteți, mă voi prezenta. Mai întâi, sigur, sunt președintele grupului de lucru uh, anti-spălare de bani al EBIC, European Banking Industry Committee, dar mai înainte am petrecut 22 de ani în poliția judiciară franceză în lupta contra marilor delinvenți financiari și apoi 16 ani în cadrul unei unități bancare pentru a lupta împotriva spălării de bani și finanțării teroriste. Deci am o experiență dublă. Deci, activitate polițienească și activitate bancară. Bun, acestea fiind spuse, mai întâi eh, aș spune că băncile au jucat un rol de pion lupta împotriva spălării de bani. Încă din 1990, eh, epocă în care eu eram unul din experții care reprezentau guvernul francez, eh, pe lângă FATF, atunci când s-au redactat acele 40 de recomandări faimoase cu obiectivul de a lupta contra crimei organizate. La început, recomandările era, se refereau la uh, spălarea de bani proveniți din, drog, din, tra, din traficul de droguri. Apoi uh, s-au luat în cont și activități de crimă organizată, apoi finanțarea terorismului după 11 septembrie 2001 și în zilele noastre orice fel de infracțiune uh, gravă, inclusiv frauda fiscală și proliferarea nucleară, uh, e luată în considerare. Două observații. În primul rând, extinderea uh, domeniului de vigilență cerut, care se cere băncilor, s-a făcut să ne concentrăm mai puțin pe activitățile de crimă organizată, pentru că din momentul în care avem de face cu disimulare fiscală, orice client al unei bănci poate deveni un suspect potențial. Așadar, spune eu că uh, domeniul de vigilență bancar uh, s-a extins. În al doilea rând, această obligație duce și la o diluare, spune eu, a obligațiilor și s-a trecut de la o cooperare obiectivă de luptă împotriva crimei organizate la niște măsuri de natură mai administrativă și supraveghere globală a activităților bancare. spun, în ultimii ani, băncile au pus la punct niște dispozitive însemnate, atât din punct de vedere orga, de organizare, în ce privește mijloace, instrumente, proceduri, uh, dar și cu costuri importante. Uh, ca exemplu, aș putea da o cifră, dar e unica pe care o cunoaștem. În 2006, băncile din Germania au făcut o examinare a costului activității de prevenire a spălării de bani în bănci și s-a ajuns la cifra de 770 de milioane de euro doar pentru Germania. E vorba de un studiu care poate fi citit pe internet. Așadar, băncile au făcut eforturi considerabile ca să se doteze cu aceste dispozitive. Acum uh, vă voi uh, înfățișa care sunt obligațiile băncilor, ce trebuie ele să aplice. Vă spune că la ora actuală băncile acționează la două niveluri, dar se și confruntă cu două obstacole. În primul rând, în Uniunea Europeană instituțiile financiare sunt mai degrabă pentru o integrare maximă, deci dacă am avea de ales între directivă și regulament, mai degrabă am adoptat regulamentul ca să avem aceeași reglementare în toate statele europene și nu directiva cu uh, prevederi minime care pentru grupurile bancare înseamnă multe dificultăți, pentru că de la țară la țară trebuie adoptate dispozitive diferite, adoptate la mediul local. Asta e o primă observație. În al doilea rând, uh, a spune că există aici uh, unele persoane care uh, au vorbit de sancțiuni bancare, foarte multe bănci au fost sancționate în Statele Unite, dar noi putem constata că activitatea de prevenire a finanțării terorismului și a spălării de bani în ce privește băncile a devenit o activitate cu defecte zero, deci toleranță zero, practic. Dacă regulile nu sunt aplicate, nu sunt respectate, sancțiunea e aplicată imediat. Deci trebuie să ne gândim la asta pentru că e un aspect important. Și în finalul introducerii, a spune că din 1990 până acum am asistat la un transfer de puteri și de obligații de stat spre sectorul financiar, deci prevenirea spălării de bani, terorism, proliferare nucleară, fraudă fiscală. Iată, toate acestea fac ca sectorul bancar să se afle în centrul dispozitivului și din, din în afara băncilor am spune că statul, statele nu mai găsesc soluții pentru a uh, rezolva problemele. Bun, poate am fost cam provocator, dar vom putea discuta. Bun, acum să vedem care sunt obligațiile cele mai importante ale băncilor. În primul rând, aș spune eu, o abordare globală, uh, aspect uh, la care s-au referit aici uh, antevorbitorii mei. E vorba de o abordare bazată pe risc. Abordare care provine din faptul că s-a extins domeniul de aplicare al băncilor și sigur că din momentul în care toate infracțiunile intră în lupta asta contra spălării de bani, dacă nu avem o abordare bazată pe risc, atunci nu mai putem ști care sunt prioritățile. Bun, ca să revin acum la obligații, în primul rând există cunoașterea clientului. Am spune că e un aspect primordial. Ba, chiar am fost puțin surprins că se cere bancherilor să-și cunoască clienții. E clar, dacă o bancă nu-și cunoaște clientul, nu știu cum poate să-și facă treaba de bancher. E vorba de ABC-ul băncii, dar vede, veți vedea că acest principiu de bază nu e respectat totdeauna, pentru că cunoașterea clientului înseamnă că clientul e identificat. E deci dacă nu s-a făcut identificarea clientului, persoană fizică, sigur, aici e evident, trebuie buletinul. Dar când intrăm în domeniul persoanelor juridice sau structurilor uh, juridice, problema devine mult mai complicată și nu e foarte ușor de știut cine e clientul și cine e beneficiarul efectiv al persoanei uh, juridice pentru care se deschide un cont sau cu care o persoană fizică se află în relație. Asta mai ales că în multe state membre statul nu ne prea ajută, pentru că există registre obligatorii unde trebuie înregistrați beneficiarii efectivi, dar nu există peste tot. Și atunci există această tendință să se spună că băncile n-au cerut așa ceva dar aici aș face un apel, dar voi reveni asupra acestuia în concluzia mea. Deci, obligațiile băncilor sunt uh, foarte uh, severe atunci când e vorba de clienți cu grad înalt de risc, deci persoane expuse politic. Ai mai aici un sistem în care toate persoanele politice devin o persoane cu risc înalt. Dumneavoastră sunteți parlamentari, iată, și, dumneavoastră, și pe dumneavoastră vă privește acest risc. De asemenea, avem și uh, ceea ce se înseamnă correspondent banking, să știm care sunt fluxurile uh, cu băncile noastre, cu clienții noștri bancari și apoi în caz de absență fizică a persoanei uh, trebuie un anumit dispozitiv și așa mai departe. Toate aceste obligații au făcut ca băncile să uh, instaureze niște sisteme Uh, importante cu o organizație, cu un serviciu dedicat prevenirii spălării de bani, cu instrumente foarte sofisticate și baze de date. Pot să vă dau exemplu, sunt uh, instrumente de monitorizare a activităților de cont bancar pentru a detecta operațiuni normale, dar există și instrumente de filtrare și de supraveghere pentru a ști dacă fluxurile transnaționale nu privesc teroriști sau nu încalcă regimul de sancțiuni. Toate acestea reprezintă structuri greoaie și mijloacele uh, acestor grupuri sunt uh, destul de importante. Obligația de a crea baze de date, de a avea un schimb de informații în cadrul unui grup, aici se revine la ce s-a spus mai înainte, protecția cu da, datelor cu caracter uh, personal, cum se poate face un schimb de informații în legătură cu clienți suspectați, uh, și cum să le protejăm datele personale. E o problemă care se confruntă marele grupuri transnaționale în fiecare zi. Apoi, bazele de date, de asemenea, foarte des nu există liste oficiale cu aceste persoane expuse din punct de vedere politic, dar se cere băncilor să verifice aceste persoane deci se recurge la organisme private care și-au găsit o piață foarte bănoasă și baze de date care nu se știe dacă sunt fiabile, nu se știe dacă sunt complete și aduse la zi. O bancă de una singură nu poate avea un fișier cu toate aceste persoane expuse politic din toate țările. Avem și această problemă. Apoi, căutarea informațiilor negative. Oare persoana aceasta nu a apărut în presă, o anumită persoană nu a apărut în presă cu activități ilicite și aici se recurge la baze de date externe, deci de la, din, de la ziare, de exemplu. Dar eh, nu se știe nimic despre fiabilitatea acestor baze de date. Aș eh, încerca să închei. Deci, în concluzie, avem trei dorințe facem apel la dumneavoastră, doamnelor și domnilor parlamentari. În primul rând, am dorit vorbesc aici în numele tuturor băncilor europene, tuturor federațiilor bancare. Noi am dori ca, măcar la nivelul Uniunii Europene, să existe o bază centrală care să cuprindă toate societățile cu beneficiarilor, cu acționarilor, să avem un dosar unic european care nu ar fi de ajutor doar pentru bănci, ci și pentru comerț și industrie, pentru că adesea nu dispunem de informații și e o, o primă dorință a noastră. Cu asta suntem de acord cu anumite ONG-uri care pledează pentru transparența societăților europene și structurile. Păi și uh, lumea financiară, iată, măcar în acest caz e de acord cu ONG-urile. În al aceste persoane expuse din punct de vedere politic de care vorbea. Știu că e dificil pentru statele membre să facă o listă exhaustivă acestor persoane cu nume și prenume, dar măcar să avem, cu, avem măcar funcțiile care ar putea fi expuse politic de la stat la stat, de exemplu în Germania. Oare e vorba de la, nivel, la nivelul lendurilor sau la nivel federal? Nu avem un răspuns, din păcate, și băncile vor alege și ăsta e marele pericol. Abordarea bazată pe risc se poate face de la bancă la bancă, de la țară la țară. Și deci, la nivelul Uniunii Europene ar fi bine să fie o abordare uniformizată. Bun. Cam uh, astea ar fi dorințele noastre, dorințele industriei bancare și cu asta vă mulțumesc pentru atenție. Grazie, adesso apriamo subito il dibattito. Mulțumesc. Acum începem dezbaterea, spune președinta, și dăm cuvântul raportorului, domnului Iacolino. Dar vă rog, două minute. Mulțumesc, aș începe de la ultima intervenție. A, domnului Wack și domnul a formulat aceste dorințe ale sistemului bancar printr-o abordare europeană. S-a vorbit de o guvernanță bancară definită printr-o uniune bancară, în adevăratul sens al cuvântului. Mai ales Germania a dorit să se sustragă de la acest regim obligatoriu sau măcar să sustragă băncile cooperative. Dumneavoastră, în schimb, considerați că Uniunea Bancară, cu un sistem de control foarte eficient, ar putea, în mod concret, să constituie o barieră Uh, la adresa acestor operațiuni de spălare de bani. Cam asta a spus dumneavoastră, dacă am înțeles eu bine. Uh, domnul Fiedler, vorbind de legătura între pariurile ilegale și uh, spălare de bani, domnule dumneavoastră, nu credeți că singurul instrument eficient pentru a lupta împotriva acestui sistem ar fi o mai mare și o mai bună cooperare la nivel uh, judecătoresc și polițienesc, bazată pe încredere? Vedem uh, că există fenomene recente nu doar în Italia, dar și în alte state, care ne arată că acest sistem ilegal se bazează și în teritorii sau în state unde nu este deloc combătut. Asta înseamnă că foarte adesea aceste operațiuni legale au succes, dar printr-o coordonare și colaborare mai strânsă între sistemele de informație am putea combate mai bune acest, ă, aceste operațiuni ilegale. Mulțumesc! Președinte, mulțumesc și acum pentru socialiști are cuvântul doamna Fayon. Și aș ruga colegii să spună foarte clar cui adresează întrebările pe care le pun. Mulțumesc, doamna președinte. Și eu aș dori să mă refer în primul rând la ultima prezentare. Domnule Vac, v-ați referit la crearea unei uh, baze de date, un fel de registru internațional astfel încât să putem urmări tranzacțiile financiare în uh, statele membre. Eu cred că unele state membre au un sistem de acest tip. Care credeți însă că ar fi pasul următor, astfel încât aceste date să fie accesibile și instanțelor din statele membre europene? Cum ar putea aceste registre naționale să fie puse în legătură? Cum ar avea loc un schimb de informații? Acum, în ceea ce privește criza internațională, vorbim despre contabili, consultanți fiscali și așa mai departe, despre criminalitatea în rândul acestora. Care sunt măsurile pe care le propuneți uh, pentru a putea identifica aceste persoane? Aveți recomandări în acest sens? Să revenim și la problema jocurilor uh, de noroc online. Ați menționat că câștigurile sunt netaxa- netaxate, faptul că recomandați să fie taxate. Știți în câte uh, state membre aceste câștiguri sunt deja taxate? Grazie, onorevole Faion, adesso... Mulțumesc. Și acum, din partea liberală, domnul Newton, da, în două minute. Grazie. Um... Mulțumesc domnului Delpier. Eu folosesc uh, iPad-ul pentru a uh, afla mai multe despre FIU, despre uh, Financial Intelligence Unit și uh, am văzut că aveți un uh, site și că aveți cooperare internațională. Bun, există o rețea dar uh, impresia mea din ce am văzut pe site este că nu funcționează prea bine. Ce ar putea să vă ajute în munca dumneavoastră? Domnule Costa, mă bucur să vă ascult din nou pentru că mesajul dumneavoastră, pentru că v-am mai văzut și în urmă cu doi ani și mesajul dumneavoastră de data aceasta este și mai pesimist. Ce putem face noi pentru a ajuta, pentru că este o problemă din ce în ce mai gravă? Domnului profesor Fiedler, înțeleg uh, argumentele foarte puternice pentru a taxa uh, profiturile din jocurile uh, de noroc. Însă ce se întâmplă cu uh, câștigurile la loterie? Uh, eu cumpăr din când în când un bilet la loto și sper să câștig câteva milioane de euro. Însă Um, cum să acționăm aici, pentru că noi, ca politicieni, am uh, devenit foarte nepopular dacă am taxa um, dacă am taxa câștigurile la loto. Ați vorbit despre, uh, domnule Vac, ați vorbit despre sancțiunile cât se poate de rapide, însă un antevorbitor a vorbit despre cum o bancă americană nu a fost supusă nici unei sancțiuni după ce a spălat uh, sute de miliarde uh, de dolari de la carteluri mexicane. HSBC, la fel, nu au fost sancționați deloc. Ați sprijini ca uh, cei responsabili să meargă la închisoare? Per două minute. Mulțumesc, acum două borghezi, două minute. Mulțumesc, doamna președinte. Aș începe cu doamna profesor Costa, căruia doresc să-i mulțumesc pentru că mulți dintre noi știu că aceste declarații și clarificări în legătură cu aspecte foarte îngrijorătoare, și anume legătura între economia legală și economia infracțională, au fost lansate de domnia sa la nivelul multor organizații internaționale. Și vorbesc aici de instituții care ar fi putut avea o mare influență în legătură cu luarea de decizii pentru a co- combate aceste fenomene. Și eu mă asociez întrebării care v-a fost adresată cu experiența dumneavoastră și sper că dumneavoastră doriți să ne ajutați și în continuare, pentru că noi vom organiza o misiune în, în America și cred că tocmai aici, în legăturile între, în, în ce privește legătura între economia narcotraficului și economia legală, să ne ajutați în legătură cu rolul sistemului bancar. Deoarece preocuparea născută din cele spuse de dumneavoastră, și anume, anume că am ajuns la o etapă în care mafiile pot avea acces în centrul uh, sistemului decizional al băncilor. Deci trebuie să vedem cum apărăm sistemul și cum împiedicăm ca operațiuni ca cea recentă de finanțare, de a băncilor să nu devină o finanțare a mafiilor, a marilor organizații mafiote. Și domnului Wack i-a solicitat cu marea sa experiență să ne spună cum reușesc băncile să dispună de informații atât de precise deoarece aproape toate băncile cele mai importante, măcar, cel, măcar cele din Europa, au și sedii în paradisurile fiscale, unde informațiile astea sunt blindate față de orice fel de autoritate publică. Deci oricine cere informații de acolo nu prea le poate obține. Bun, pe domnul Field, Fiedler și, și sigur că îi mulțumesc pentru că ne-a oferit informații foarte instructive în legătură cu un fenomen care, cel puțin din punctul meu de vedere, încă e necunoscut. Aș dori de să știu dacă există semnale în legătură cu uh, pariurile sportive <laughs> și mai ales cu pariurile pe meciuri de fotbal, fenomen răspândit în Italia, deci dacă există o legătură. Uh, Deci dacă ne puteți spune cum să combatem acest fenomen, pentru că aici ne aflăm în fața unui mare pericol de poluare mafiotă, ca să spun așa, a întregului sector al sportului. Pentru țări ca Italia, acest sector e foarte important. Și a spune că fenomenul pariurilor legale e foarte îngrijorător. Mulțumesc! Mulțumesc acum, doamna Gomes, două minute. I'd like to ask um, Mulțumesc. Aș dori să mă adresez tuturor experților, poate mai ales domnului Wack. Am auzit că în, conce... în contextul crizei financiare, autoritățile germane au obținut o listă uh, a persoanelor cu conturi din regiunea Tain Și de asemenea am aflat că ar exista o o listă a doamnei Lagarde de la FMI pentru a identifica uh, pe cei cu uh, conturi în paradisuri fiscale. Însă, nu există acțiuni concrete din partea autorităților europene. Comisia Europeană, BCE, Ban Autoritatea Bancară Europeană sau chiar femeiul, mai ales în ceea ce privește țările care au primit uh, ajutoare, ajutor financiar, de exemplu Portugalia. Um, s-a impus un sistem de regularizare fiscală care, tocmai în mod special, nu care cerea, acest, care cerea persoanelor care au fonduri în străinătate, de exemplu în Elveția, să plătească numai 7,5% taxă pe acești bani pentru a uh, regulariza aceste sume, fără să se ceară repatrierea acestor, uh, acestor fonduri sau uh, plătirea unor taxe mai mari, sau fără să se întrebe măcar care este originea acestor fonduri. De ce nu se face nimic? Mulțumesc, domnul Mitchell. Două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu am făcut parte din Comisia SURE la uh, Parlamentul European și am, mm, printre altele am discutat ce s-a întâmplat în Statele Unite. Am avut și un reprezentant de acolo care ne-a explicat uh, și ni s-a spus că, de multe ori, în instituțiile financiare, când angajații atrăgeau uh, atenția uh, șefilor lor asupra marilor prime pe care le primeau, pentru că uh, și faptul că că nu erau durabile, că nu puteau fi sustenabile, răspunsul era să, fim, să stăm cu minți cu toții, pentru că în scurt timp nu vom mai fi aici. Când uh, Goldman Sachs, de exemplu, Lehman Brothers și așa mai departe, și este vorba aici de reputație, când acești, uh, aceste instrumente financiare uh, erau puternice, reputația și când erau, uh, când erau, uh, mă scuzați, firme bazate pe parteneriat, reputația uh, conta totul. Când au devenit societăți pe acțiuni sau când au mai fost firme bazate pe parteneriat, reputația nu a mai contat deloc. Financial Times a spus că firma, o firmă obișnuită din, uh, stat, din Regatul Unit audita câte o companie uh, în medie timp de 48 de ani. Deci, practic, companiile nu își schimbau um, um, prestatorii de servicii. Practic, aceiași auditori uh, auditau aceleași com companii timp de foarte mult, pentru foarte multă vreme. Uh, în Regatul Unit uh, s-au uh, instalat câini de pază care trebuiau să fie relativ feroce, ca să spunem așa în acest sens, dar credeți că s-au, transfer, mm, transformat cu toții în caniși blânzi? Când auditorii își dau seama că poate unii dintre banii pe care auditează vin din niște surse uh, pe, cum sunt cele pe care le-ați menționat, uh, poate că nu acționează. La parola, nostre... Mulțumesc și acum dau din nou cuvântul aspeților noștri în ordinea în care am început. Avem 10 minute la dispoziție pentru că la 17.30 trebuie să încheiem. Deci 10 minute pentru toată lumea. Aș dori să întreb pe domnul Cosa dacă ne poate pune la dispoziție copii înscris ale intervenției domniei sale și ca președinte vă rog dacă nu ne puteți uh, furniza și recomandări pe baza uh, cuvântării dumneavoastră. Recomandări la adresa comisiei noastre. Mulțumesc! Può intervenire uh, Messier Delle Pier. Cuvântul primul rând, domnul Delle Pier. Mulțumesc, doamnă președinte. Prima întrebare care mi este adresată mie vizează rețeaua FIU, e clar că între, între acest, această Financial Intelligence Unit uh, europeană există o rețea informatică, o rețea sigură, care e funcțională, care a fost lansată și care astăzi ne permite să verificăm dacă anumite entități cunoscute, de exemplu, în Belgia, uh, apar și în alt stat membru al Uniunii Europene. E un sistem de comparație a datelor. Mai studiem și alte opțiuni în prezent și la comisie există și această platformă a unităților de date uh, financiare care activează în cadrul uh, rețelei și una dintre propuneri făcute de câte uh, Franța, Belgia, Italia și Spania a fost să păstrăm o anumită logică, pentru că în domeniul judiciar avem Eurojust, în domeniul Uh, polițienesc uh, există Europolul, pentru că există toate aceste directive referitoare la prevenirea spălării banilor, care uh, se ocupă de aceste celule de informații financiare. Ideea de bază a fost să avem și în Uniunea Europeană o, o celulă, o rețea europeană, echivalentul Europorului și a Eurojustului prin intermediul FIU-net, soluția uh, propusă la nivelul Comisiei e ca pe această rețea, în cadrul Europol, să fie, să fie găzduită de către Europol, din motive legate de eficientizarea uh, costurilor. Majoritatea acestor celule europene au fost în favoarea acestei propuneri, însă sunt convinse și că, într-o lume ideală, având în vedere că există directive, mai ales în acest domeniu al uh, spălării banilor, ar trebui ca, uh, precum uh, celulele din statele membre, să avem o structură europeană a acestor celule de informații financiare, pentru că astfel am putea nu doar să facem progrese pe planul funcționării, dar și să facem progrese în ce privește analiza strategică a riscurilor de spălare la, nivel, uh, la nivelul Uniunii Europene. Și astfel am putea răspunde unei recomandări a GAFI care vizează statele membre, respectiv să avem o evaluare anuală a riscurilor și amenințărilor de, uh, legate de spălarea banilor pe stat membru. și am putea avea și o extrapolare la nivel european. Iată un rezumat al, al situației actuale. Aș putea să spun și câte ceva în legătură cu auditorii. Revizorii se numesc ei la noi, dar mai există și alte meserii care au o influență asupra contabilității și a gestiunii financiare a întreprinderilor, a companiilor. E adevărat că informațiile de la bănci sunt informații care se rezumă la informațiile la care pot recurge auditorii în cadrul auditului. Și de aceea auditorii sunt incluși în uh, sistemul de declarație de bănuială și de aceea trebuie să facă aceste declarații în atenția celor de informații financiare. Înainte am uh, spus că uh, sunt, acest revizor sunt reglementați, dar că se constată că acești auditori, în mare parte, nu ă, transmit declarații acestor celule de informații financiare. Am spus acest lucru pentru că e o problemă legată de eficacitate și probabil că ar trebui să consolidăm acțiunea acestor ă, sau activitatea acestor persoane în detectarea activităților de spălare a banilor. Foarte pe scurt, domnule președinte, am uh, primit cam aceeași întrebare și de, din partea doamnei președinte, a domnului Borghesiu și a domnului Newton Ban. Ce, Newton Dan, ce se poate face? Avem dovezi foarte clare uh, de, pe ambele părți ale Atlanticului că uh, autoritățile de reglementare eh, tribunalele Uh, nu, uh, deci autoritățile statale nu iau în serios această problemă a spălării banilor. Am uh, menționat cazul băncii Vacovia. Nu a fost impusă niciun fel de penalitate, niciun fel de pedeapsă, nici a, existat niciun fel de consecință. Pentru mine a fost foarte clar, pentru că acest caz s-a întâmplat chiar în toiul crizei financiare, după Lehman, după falimentul Lehman Brothers. Sistemul financiar american nu putea să permită eșecul falimentului unei alte bănci majore. E foarte important și util uh, și probabil că istoria ne va confirma acest lucru că băncile și sistemul financiar de pe atunci uh, au, au procedat bine, deci că nu s-au apl- aplicat sancțiuni. Dar totuși uh, am avut de-a face cu o situație în care am avut două rele și s-a ales răul greșit. Apoi s-au făcut mai multe uh, propuneri legate de o suprareglementare, chiar și în panelul precedent. Dar din uh, participanții la runda aceasta de discuții s-au făcut, uh, uh, au fost emise idei foarte, foarte interesante. S-a spus că uh, atunci când uh, au loc uh, de a face tranzacții, avem de face cu tranzacții, știm că nu se știe întotdeauna autorul uh, tranzacției. Știm cât de ușor este, cât de uh, lesne e să uh, faci astfel de tranzacții. Nu cred că e o idee foarte bună să avem o reglementare supli suplimentară. Trebuie să aplicăm uh, reglementările uh, în vigoare. Deci ce trebuie să facem? și rolul dumneavoastră în calitate de legiuitor europeni trebuie să obligăm băncile să se întoarcă la activitatea de origine băncile timp de cinci secole au fost instrumentul de bază pentru finanțarea activității economice. Acum s-au transformat în adevărate cazinouri, instituții de jocuri de noroc, în care banii Uh, celor care economisesc uh, sunt folosiți în scopuri uh, nelegitime. Dacă nu, schimb, dacă nu obligăm băncile să schimbe activitatea, vor continua problemele. Trebuie ca guvernele însă să ia această chestiune în serios și de asemenea dumneavoastră legiuitorii și clienții să ia măsuri, deci să boicoteze instituțiile care nu respectă uh, Uh, reglementările și încalcă elementele cele mai de bază ale activității economice. Mulțumim, domnule Cosa. Domnul Fitler are două minute și domnul Vac la fel. Mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări. În primul rând, la prima întrebare în ce privește uh, punerea în aplicare și cooperarea, Uh, și în acest domeniu al jocurilor de noroc online. E o problemă internațională. Lucrăm la nivel național, la nivel regional câteodată. Cred că am avea foarte mult de câștigat dacă am cooperat, dacă ne-am pune cu toții Uh, la masă și nu doar la nivel regional sau statal. Ar fi bine să cooperăm la nivel internațional și între diversele departamente și avem foarte multe informații utile care ar putea fi folosite, să, care în prezent nu sunt folosite cât trebuie și cred că ar trebui să încurajăm schimbul de informații. În ce privește taxele și jocurile de noroc, uh, aș dori să încep cu întrebarea dumneavoastră. Loteriile sunt uh, foarte costisitoare, nimeni nu uh, folosește loteria pentru a câștiga foarte mulți bani, pentru că rata de plată este de 50%. Dacă facem o comparație cu uh, jocurile de noroc online, rata de profitabilitate este de 95%. Deci e clar că jocurile de noroc online sunt mai profitabile. Deci, dacă doriți să vă abordăm problema, nu trebuie să vizăm loteriile. Doamnă Fajon, pentru a răspunde întrebării dumneavoastră, cred că ar fi mai bine să punem întrebarea astfel. Există vreo țară uh, în care uh, jocurile de noroc să fie cu adevărat taxate? Pentru că uh, dacă nu toți banii merg în țările care nu taxează. De exemplu, Germania nu taxează jocurile de noroc online și foarte mulți bani vin la noi. Câte persoane sunt, sunt impozitate, eu nu știu, dar întrebarea ar trebui cine Uh, cine nu taxează jocurile de noroc, de exemplu Germania, e suficient să vă spun acest lucru. În ce privește identificarea activității criminalității organizate, da, e o chestiune foarte importantă de uh, trebuie să vedem uh, ce activități sunt folosite ca instrumente de spălare a banilor. Um, um, această cooperare, această mm, comparare a datelor nu este folosită uh, numai în pariuri, în pariurile sportive, în fotbal, de exemplu. Ar trebui să luăm măsuri pentru că ele sunt legate încă o dată de jocurile de noroc online. E o piață imensă. Pariurile sunt uh, câteodată foarte mari, dar nu e un subiect legat doar de spălarea de bani. E, depășește uh, mult subiectul acesta și deci uh, cum timpul mi-a expirat, vă mulțumesc pentru atenție. Domnul Vac, mulțumesc. Au fost uh, puse mai multe întrebări, foarte pe scurt, prima dintre ele, ce uh, schimbări va aduce Uniunea Bancară și guvernanța băcii centrale cu un organism de reglementare și cu competențe sporite ale băncii centrale, uh, dacă e să mă bazez pe informațiile pe care le dețin. Se vizează mai ales riscurile financiare și fondurile proprii. Ne apropiem mai mult de reglementările de tip Basel 3, însă tot ce vizează reglementările în ce privește prevenirea spălării de bani, uh, totul se uh, reglementează la nivelul statelor membre, deci uh, riscul va rămâne același, chiar și în cadrul Uniunii Bancare o doamnă a vorbit de bazele de date și de informațiile la care au acces băncile, dar într-adevăr băncile au la dispoziție foarte multe informații, având în vedere că băncile supraveghează toate tranzacțiile internaționale uh, pentru a uh, combate activitățile sau preveni activitățile teroriste Uh, băncile au sisteme de alertă pentru a uh, combate uh, spălarea de bani. M-ați întrebat dacă aceste informații pot fi face obiectul unor schimburi. Din păcate, având în vedere legislația actuală, o bancă poate face un schimb de informații doar cu altă bancă atunci când e vorba de operație care vizează ambele bănci. Însă e interzis să schimbe astfel de informații cu avocați, cu contabili și cu uh, alte uh, meserii din această branșă. O a treia întrebare care nu mă viza direct, dar doream să vă spun că în Franța cooperez cu activitatea de reglementare a jocurilor online, ne întoarcem la jocurile online. Problema cea mai mare o reprezintă detectarea site-urilor, a paginilor internet ilegale. Există pagini legale, autorizate, dar există pagini internet ilegale care nu sunt autorizate, aici se spală bani și uh, nimeni nu se ocupă de aceste pagini. Deci încercăm să identificăm un instrument cu putem să detectăm aceste site-uri ilegale, când ele au fost uh, desfințate, cum să evităm ca ele să apară sub un alt nume, într-un alt bloc, pe alte pagini. E o problemă complexă, nu cred că o vom rezolva imediat, dar e o problemă pe care personal, uh, de care personal mă ocup eu cum obțin băncile informații cu privire la societățile înmatricu- sau înregistrate în paradisurile fiscale. Dacă nu se obțin aceste informații, nu are loc niciun fel de, uh, de tranzacție. Deci dacă o, o companie deci, deschide un uh, cont în numele unei uh, firme care uh, are sediul într-un paradis fiscal, dacă nu avem statutul uh, firmei respective, trebuie să vedem, avem un document, să vedem care este beneficiarul acestei companii. Cred că e o vorba de o recomandare GAFI, dacă nu se obțin suficiente informații, nu avem niciun fel de tranzacție cu această firmă. Și apoi conturile de la Liechtenstein și toate problemele fiscale conexe. Problema la nivel european și mondial e că uh, frauda fiscală e definită diferit. Și foarte pe scurt, un prim nivel al disimulării fiscale. Cineva are o activitate, să spunem, și ascunde o parte din activitatea sa, uh, ascunde uh, în ochii fiscului. E nivelul cel mai inofensiv, inofensiv să spunem. Apoi, activitatea de evaziune fiscală nu numai se ascunde această activitate fiscului, ci sunt depuși banii în conturi, de exemplu, în Elveția. Deci, companiile au uh, uh, posibilitatea să facă cash pooling, trezorerii activității, în loc să o facă în uh, Portugalia, la Lisabona, o fac în Elveția. Uh, deci, în loc să fac activitatea de gestiune a fluxurilor în uh, Portugalia, o fac în Elveția. Și apoi, frauda fiscală, un subiect care e de competența OLAF, frauda Uh, veritabilă, de exemplu, obținerea unui, unei rambursări de TVA pe baza unor documente falsificate și la acest nivel intervine criminalitatea organizată. Îmi amintesc de un caz uh, care datează de acum câțiva ani, uh, o activitate de criminalitate organizată obținere de subvenții pentru uh, producția de zahăr e nivelul cel mai ridicat de fraudă fiscală. Nu știu dacă am răspuns la toate întrebările în cele două minute care mi-au fost uh, atribuite, în orice caz le-am depășit. Vă mulțumesc. Grazie a tutti relatori, uh, li ringrazio Mulțumim tuturor invitaților, mulțumim și pentru claritatea argumentelor și, după cum spuneam, Eh, le-aș ruga să trimiteți secretariatului nostru orice altă informație și reflexie ulterioară. Înainte, înainte de a încheia, îl invit pe domnul Crocet alături de mine, pentru că după cum v-am anunțat la începutul reuniunii noastre, eh, colegul nostru a fost ales ca președinte al regiunii Sicilia săptămâna trecută. Deci va fi ultima intervenție a Rosario în calitate de vicepreședinte și component al comisiei noastre rog, Rosario. Allora, Rosario, io prima di eh, darti la parola, adesso da Presidente della Commissione Crima. Înainte de a-ți da cuvântul, în calitate de președinte al eh, regiunii Sicilia, am câteva recomandări. Săptămâna trecută acum 10 zile, de fapt, noi ne-am deplasat în Italia, am vizitat mai multe țări, mă scuzați, orașe, Milano, Palermo și Roma. Și colegii au fost uh, foarte uimiți, <laughs> dar și, și în sens pozitiv și negativ, uh, de ceea ce au văzut. Și cred că e cazul să fac anumite recomandări în legătură cu care vă fi de acord, sunt convins. Am făcut o audiere comună cu Comisia Parlamentară Antimafia din Italia și avem un, o, o perspectivă de colaborare cu acea comisie din Italia. Eu vineri m-am deplasat la Trapani, m-am întâlnit cu colegii procurori din Trapani, e vorba de un oraș sicilian, am vorbit cu tot felul de magistrați de acolo și avem de acolo semnale foarte îngrijorătoare. Și uh, îți adresez acest apel pentru că avem, mă rog, un trecut comun, ca să spun așa. Eu știu că tu ești foarte sensibil față de toate aceste probleme și te rog să fii atent. Și comisia noastră cred că poate să fie de acord cu mine când spun că trebuie să fim foarte atent în legătură cu controlul banilor europeni. Chiar săptămâna trecută, din păcate, dar mă rog, datorită instituției prescripției, au fost prescrise anumite infracțiuni prin care au fost sustrase 10 milioane de euro, deci bani europeni, tocmai în Sicilia fonduri europene și noi vom face totul ca acești bani să fie măcar restituiți uh, destinatarilor lor legale. Apoi tema contractelor publice. Ne-am ocupat de mai multe ori de, de, de această problemă și și aici e nevoie să uh, supraveghem foarte bine lucrurile și să fim foarte hotărâți, să fim foarte vigilenți. Colegii noștri la Palermo, au ascultat uh, tot felul de martori de, din justiție și colegii au fost uh, pur și simplu frapați de poveștile acestor persoane. În Sicilia știm că sunt foarte mulți martori care intervin în justiție. Chiar ieri, unul din ei a făcut un, o, o declarație însemnată, un denunț uh, și nu știu în ce măsură președinția ta va putea ajuta aceste persoane, dar și familiile victimelor mafiei, că am vorbit și cu ei când am fost acolo. Și apoi m-am întreținut cu persoane care au fost numite ca administratori ai bunurilor confiscate și ei mi-au împărtășit faptul că sunt îngrijorați pentru că adesea bunurile aflate sub administrare judecătorească nu reușesc să rămână pe piață, să fie competitive și sunt foarte multe probleme. Nouă ne va fi adresată o scrisoare oficială, pentru că noi trebuie să avem un text unic antimafia și ni se va cere intervenția pentru a reglementa toate aceste aspecte care momentan nu sunt reglementate. Și mai fac un apel uh, la adresa ta, dar sunt convinsă că e un apel uh, comun al tuturor, și anume ca regiunea Sicilia și președintele regiunii Sicilia să sprijine procuraturile și procurorii care zi de zi din păcate, sunt expuși pentru că se află în prima linie a luptei împotriva mafiei. Noi am avut uh, o audiere din care am înțeles foarte multe și suntem convinși că prezența ta alături de ei și uh, sprijinul tău va, se va face simțit. Și închei spunând că comisia noastră va fi foarte atentă la lucrările viitoarei comisii antimafia a, comi- a regiunii Sicilia, pentru că sunt convins că intențiile noastre sunt comune. Și cu asta dau cuvântul domnului Croceta uh, pentru ultima intervenție, practic, la comisia noastră. Bună seara uh, tuturor și sunt foarte emoționat. E ultima oară când uh, particip la această comisie, pentru că până la finalul acestei luni îmi voi da demisia din Parlamentul European ca să-mi ocup postul și funcția de președinte al regiunii Sicilia. Eu aș dori să subliniez că e un moment deosebit. E absolut istoric. Deci regiunea Sicilia din 1945 și până acum e prima oară că alege un președinte cu o poziție declarat antimafia. Eu deci nu cred că e de neglijat uh, un asemenea eveniment. E chiar un eveniment epocal, spune. și e epocal pentru întreaga regiune Sicilia, sub aspect politic, economic, social. E vorba de prima dată când un președinte ales direct de cetățeni are o poziție împotriva mafiei. Din perioada după război și până acum, au fost președinți care au fost au ajuns în închisoare și unii au fugit din Italia pentru că au fost acuzați de legături cu mafia. Deci misiunea mea nu e deloc ușoară. Nu, nu voi avea o viață ușoară, e clar. E vorba de o situație în care pot să mă aștept la tot felul de atacuri veninoase, tentative de a mi se pune bețe în roate într-un proces pe care eu îl numesc Revoluția Demnității Poporului Sicilian. Sigur că vom continua să fim foarte atenți la ce se întâmplă aici, în Europa, mai ales la faptul că din partea Comisiei acesteia trebuie să provină acte foarte puternice și să acte care să țină cont de faptul că mafia nu e doar o problemă italiană sau siciliană, ci că de acum sunt globalizate mafiile. Au ajuns să fie un fenomen global. Eu nu voi putea uita niciodată că în iulie 2004 a existat uh, o serie întreagă de arestări în Gela, bazată pe interceptări telefonice privite, privind o convorbire între un mafiot sicilian și unul din Lituania. Și cel din Lituania, printre altele, uh, avea misiunea să mă elimine, să mă ucidă. Iată, vedem că mafia siciliană astăzi poate recurge la niște killeri din străinătate. Iată cum, cum s-a schimbat lumea. Însă, lucru cel mai impresionant, s-a produs în 6 decembrie 2003, când au avut loc acele interceptări dincolo de faptul că ei discutau de uh, uciderea mea, de asasinarea mea, uh, cel mai mult uh, m-a impresionat că cei doi spuneau că pe data de 12 decembrie 2003 va fi o reuniune la Bruxelles și uh, acolo se va decide, se vor decide lucruri uh, de care depind uh, multe afaceri în Sicilia și în Lituania. Asta însemna că pentru mafia siciliană și pentru mafia din Lituania. Eu uh, am verificat ce s-a întâmplat pe 12 decembrie 2003 la Bruxelles și am văzut că a avut loc o reuniune a Consiliului Șefilor de Stat și de Guvern, deci a Consiliului European, în care s-a hotărât, mă rog, viitorul Lituaniei în Europa. S-au luat hotărâri în legătură cu Lituania și iată un lucru care ar trebui să ne facem să reflectăm că de mulți ani de zile mafiile, de fapt, acționează împotriva instituțiilor și mafiile s-au globalizat, pe când politica încă și astăzi cu greu înțelege nivelul de coordonare al organizațiilor criminale și mai ales legăturile pe care le au, inclusiv cu instituțiile, pentru că atunci când vorbim de surse europene, iată dovada că problema nu e doar mafia siciliană. E o problemă care se confruntă mai multe țări și în mai multe țări europene au existat astfel de fenomene cauzate de mafia, care a deturnat banii europeni destinați acelor țări. Bun. Acum nu e vorba de a încerca să evităm problema, ci trebuie să fim conștienți că astăzi mafia nu mai poate fi combătută într-o singură țară, pentru că În momentul în care mafia a reprezentat doar un fenomen infracțional și atât, sau un fenomen militar și atât, probabil ajungea să lupți împotriva ei într-un anumit teritoriu. Dar astăzi mafia poate acționa transteritorial, ca să spun așa. Pentru că pe vremuri, pentru o activitate de tip mafiot, trebuia ca uh, infractorii să dispună practic de o forță armată. Uh, Eh, există un om de știință italian care eh, spune că astăzi există mafia fără mafioți. Deci poate exista fenomenul mafiot fără a exista neapărat și fenomenul criminal de tip militarizat. Pentru că nivelul de infracțiune în lumea economică, în lumea financiară și a, e adesea afectat și de ignoranța față de aceste fenomene și atunci se produce un fel de lume subterană, apare o lume subterană cu o economie subterană și într-o bună zi ajung să afli că de fapt cauți mafia în Sicilia și de fapt ei se află la Bruxelles, unde au dat foc unui restaurant Și expertiza tehnică apoi ne spune, până la urmă, că de fapt a fost un incendiu spontan, așa cum s-a întâmplat la Palermo. E de fapt, e clar că a fost vorba de un incendiu uh, ca urmare a refuzului de a plăti bani mafiei. În, fun, în fine, ideea e că trebuie văzut unde ajung banii traficului de heroină, de, armă, de arme. Sunt capitale unde se crede că în Italia afacerile mafiei se învârt în jurul a 170 de miliarde de euro pe an, iar în Europa aproximativ 400 de miliarde de euro pe an. Unde ajung acești bani? Nu în construcții, desigur. Deci trebuie să încercăm să ne gândim și la banii corupției, care e estimat la aproximativ 70 de miliarde în Italia, 200 de miliarde în Europa. Deci unde ajung acești bani? Și trebuie să începem să ne gândim și la complicitățile din sistemul bancar sau măcar a unei părți a acestuia în legătură cu gestionarea ilicită a banilor. În ceea ce mă privește, în Sicilia vom combate mafia în următorii cinci ani pe timpul mandatului meu și va fi o luptă fără precedent. Sicilia nu va mai fi o regiune a mafiei, ci va fi vârful de lance al luptei împotriva mafiei, chiar la nivel mondial, printr-o serie de măsuri care vor privi gestionarea contractelor publice, controlul companiilor, necesitatea de a avea o listă de companii anumite liste albe, deci companiile care pot avea contracte cu administrația publică, dar și controle antimafia foarte severe. Însă, toate aceste măsuri nu vor fi eficiente dacă o companie mafiotă care nu poate lucra la Palermo sau Catania poate opera foarte bine la Berlin sau la Paris. Pentru că la ora actuală nu există forme eh, de colaborare a controlului. Deci, deoarece lumea este una globalizată, e clar că noi sau uh, uh, mă rog, uh, implicăm pe toți în lupta împotriva mafiei sau nu vom ajunge prea departe în ceea ce mă privește. Eu sunt gata și să organizez o convenție, bun, mă grăbesc să închei, o convenție cu Comisia Antimafia a Parlamentului European pentru a încerca ca împreună să colaborăm, intenționez să creez și o bază de date, de altfel, a contractelor de achiziții publice, uh, ca un observator care va fi pus la dispoziția forțelor de ordine în Sicilia, a magistraturii, a procuraturii, ca, și asta va fi o premieră mondială. Și iată că vom avea așadar niște inițiative foarte puternice, însă trebuie să ne dăm seama că nu putem lupta împotriva mafiei într-o singură țară, separat, pentru că așa ceva n-ar fi deloc eficient. Nu doar pentru că mafioții de acum uh, s-au, s-au răspândit în întreaga lume, ci și pentru că de acum uh, nu avem de-a face doar cu mafii care vin din alte țări, ci avem și de-a face și cu fenomenea mafilor indigene care au reciprocizat și imitat sistemul cozei nostra. Așadar, nu doar că nu ne-am apropiat de eliminarea cozei noastre, ci din potriva asistăm la globalizarea metodelor cozei noastre. Așadar putem spune că modelul cozei noastre, modelul coza noastră a devenit modelul criminal al celui de-al treilea mileniu în Europa și probabil în întreaga lume. Și de asta spun că trebuie să dăm o bătălie de timp nou, mai inteligentă și eu cred că și comisia noastră pe care ne-am dorit-o atât de puternic să își Uh, aducă contribuția sinceră și leală, lăsând deoparte prejudiciile și necesitatea de a avea poziții politizate sau naționale. Aici nu e vorba de a alege între o politică și alta, și trebuie să vedem dacă vrem să avem un viitor liber în Europa și dacă dorim ca vechea Europa democratică și liberală să aibă și un viitor sau lobby-uri secrete și subterane și criminale să îi gestioneze, de fapt, toată economia. Mulțumim, domnule Croceta, spune președinta, și succes vă urăm. Și din partea noastră veți avea toată disponibilitatea de a colabora ținând cont de faptul că va fi un mandat foarte dificil și de faptul că și noi putem să ajutăm. Iar acum rog uh, pe toți cei care nu sunt implicați să părăsească sala pentru a putea începe cu un sfert de oră de întârziere reuniunea coordonatorilor. Și vă mai spun că următoarea reuniune va avea loc pe data de 28 noiembrie de la ora 9 la orele 12.30 și apoi de la 15 la 18.30.